Bien, mesdames, messieurs, je vous invite à gagner. Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să luați loc. Vreau să urez un bun venit călduros colegilor uh, deputați din uh, Parlamentele Naționale. Urez de asemenea bun venit colegilor mei, deputați europeni. Îl salut pe Ivailo Calfin, fostul nostru coleg, care a fost deputat european și a jucat un rol foarte important la grupul de înalt nivel pe care l-a prezidat Mario Monti. Salut și mulțumesc frumos uh, domnului comisar Günther Oettinger, care se ocupă de buget și de resursele umane în cadrul Comisiei Europene. Vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră la această sesiune, o sesiune care va fi consacrată următorului subiect. Ce uh, urmări trebuie să aibă recomandările grupului la nivel înalt pentru resursele proprii? Raportul a fost prezentat foarte recent în fața Parlamentului European, în fața Comisiei de Bugete, mai precis pe data de 12 ianuarie. Astăzi, avem posibilitatea și norocul de a putea discuta despre acest raport cu colegii din diferitele state membre, <coughs> membri în parlamentele naționale. Raportul acestui grup uh, a reprezentat rezultatul discuțiilor din acest grup la nivel înalt. Știți că Parlamentul European discută de mulți ani de uh, bugetul Uniunii Europene și ultimul a fost adoptat pe 8 septembrie 2016. Încerc să vă explic cum ne vom organiza. Mai întâi vom asculta intervențiile intervenția domnului comisar Oettinger, intervenția domnului Alain Lamassur, care a participat și el la grupul uh, la nivel înalt, dar care ni se va alătura la orele 10. Îl vom asculta și pe domnul Ivai Localfin și, de asemenea, doi reprezentanți, doamna Constanț Adolf și doamna Danuțe Nerudova. Aveți la dispoziția dumneavoastră cartonașe Vă rog frumos să le completați, să indicați numele și parlamentul um, din care faceți parte. Veți spune de un timp de intervenție de 3 minute. Dacă sunteți prea numeroși, va trebui să reduc acest timp de intervenție la 2 minute. Însă cred că ar trebui să ne putem uh, descurca cu un timp de intervenție de 3 minute și vom încerca să <coughs> avem de fiecare dată două intervenții din partea uh, deputaților naționali și câte o intervenție din partea unui deputat european. Cu voia dumneavoastră, vreau să dau cuvântul întâi de toate domnului comisar Oettinger. Dumnealui dispune de 15 minute ca să ne facă uh, prezentarea. Aveți cuvântul, domnule comisar. Sunt domn. Stimată domnule președinte, doamnelor și domnilor eurodeputați, doamnelor și domnilor reprezentanți ai Parlamentelor Naționale, doamnelor și domnilor, aș dori să vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a, a prezenta reprezentanților Parlamentelor Naționale câteva idei a, generale privind resursele propriile, venituri ale bugetului european pe viitor, pornind de la raportul redactat de Mario Monti împreună cu alți nouă experți, eh, experți, trei numiți de Consiliu, trei numiți de Parlament și trei numiți de, de Comisie. Raport care a fost eh, prezentat imediat eh, când a început noul an. Aș dori să vă mulțumesc, uh, aș dori să mulțumesc domnului Lamasur și dumneavoastră pentru experiența pe care ați investit-o în uh, redactarea acestui, acestui raport. Acest raport pleacă de la un, de la un uh, mandat uh, primit în decembrie 2013. Consiliul și Parlamentul, uh, plecând de la propunerea Comisiei Europene, colegul nostru Leva, uh, Lewandowski se, se ocupa de acest resort în momentul uh, respectiv și au adoptat un, uh, un cadru financiar multianual în ultimul moment care cuprindea diferite măsuri uh, și care prevedea și un mandat uh, dat de Consiliu, Parlament și uh, Comisie, uh, domnului prim-ministru, fost prim-ministru Monti și grupului la nivel înalt pe care îl prezida. Și mă bucură faptul că acest raport a fost adoptat acum în unanimitate. Unanimitatea celor trei membri acestui grup de lucru la nivel înalt reprezintă un uh, o bază pentru uh, concluzii și pentru uh, orientări generale de viitor. Din câte înțeleg eu, aceste propuneri ar trebui să se reflecte în viitorul cadru financiar multianual. Cadrul financiar multianual pe care o să vi-l uh, propun eu, respectând următorul calendar. Pe parcursul acestui an, Comisia va începe munca la viitorul cadru financiar multianual și dreptul uh, european obligă ca până la sfârșitul anului 2017 să propunem uh, viitorul cadru financiar multianual, uh, începând dincolo de anul 2020, să propunem acest cadru financiar multianual Consiliului și Parlamentului. Nu va fi deloc ușor, pentru că în aceste timpuri tulburi din punct de vedere politic, mm, nu putem ști de exact pe acum care vor fi prioritățile pentru Uniunea Europeană în perioada 2020-2027. Vor fi în continuare refugiații, va fi în continuare șomajul în rândul tinerilor, va fi în continuare investi- eh, vor fi în continuare investițiile în uh, infrastructură și în lumea digitală pentru a păstra competitivitatea uh, Europei și uh, dincolo de aceste greutăți, noi o să încercăm să ne achităm de această obligație pe care o avem de a prezenta această propunere până la sfârșitul anului 2017 și, în plus, nu trebuie să uităm că ne confruntăm și cu nesiguranțele aduse de Brexit. Pentru Comisie este important faptul că raportul Monti face o serie de propuneri privind modificarea surselor, resurselor proprii, Uh, la bugetul european, fără a fi necesară modificarea tratatelor. Toate aceste propuneri se fac în temeiul uh, dreptului primar deja existent. De asemenea, foarte important este că nicio propunere nu își dorește crearea unor uh, datorii, eu, eu, um, datorii europene. Deci Europa nu va deveni o bancă pentru statele, pentru statele membre. Principiul în temeiul căreia Europa investește, poate investi, poate cheltui atâția bani câți, uh, cât se există la buget, uh, este respectat în continuare. Nivelul european este singurul nivel care uh, va merge și în continuare pe viitor fără a contracta datorii. De asemenea, pentru mine este important că raportul Monti nu construiește în mod automat uh, resurse uh, suplimentare. Este vorba de o relocare a fondurilor, de o restructurare a resurselor proprii. care vor rămâne la același uh, nivel. Întrebarea dacă bugetul european va fi la un nivel de 1% din, venitul național uh, brut, va depinde în continuare de uh, deciziile, uh, de decizia șefilor de stat și de guverne, de decizia instituțiilor uh, europene. Deci, raportul Monti nu prevede o sporire automată a bugetului european. Raportul Monti face o propunere uh, inovatoare, să renunțăm la orice rabat pe viitor, pe, în contextul unui viitor cadru financiar multianual și în contextul retragerii, părăsirii Uniunii Europene de către prietenii noștri britanici, care de, de decenii aveau un uh, rabat important, o reducere importantă, chiar dacă fusese întotdeauna Mm, contribuitori neți la bugetul uh, uh, european. Deci acest principiu, uh, această idee a unui rabat a fost privită întotdeauna cu critici de statele membre. Eu întotdeauna am considerat că cei care își doresc să uh, prelungească aceste rabate uh, trebuie să motiveze acest lucru și dacă nu uh, și dacă nu există motive întemeiate pentru continuarea acestor reduceri și în următoarele decenii, uh, trebuie să renunțăm la aceste uh, rabate și cred că acesta este principiul care trebuie să fie respectat pe viitor. Toate uh, mecanismele de corecție ar trebui să fie abolite. All corrections mechanism should be abolished, așa se spune în raportul Monti. Și dacă ne uităm la structura bugetului din uh, ultimele decenii. Inițial, veniturile vamale au fost deosebit de importante pentru a finanța bugetul euro- european. Uh, cu fiecare alt uh, acord liber schimb pe care îl va încheia Uniunea Europeană cu parteneri externi, CETA, acordurile de liber schimb cu Noua Zeelandă, Australia și așa mai departe, dar și cu fiecare nou membru care a aderat la Uniunea Europeană, care astfel nu a mai, nu a mai fost un partener de schimburi comerciale și a devenit membru al Uniunii Europene, uh, au scăzut veniturile provenite din tarifele uh, vamale. Drept urmare, este evident că aceste tarife vamale nu reprezintă o sursă stabilă de venituri pentru bugetul european. În al doilea rând, uh, venituri din uh, amenziile impuse, de exemplu, firmei Microsoft sau altor companii. Uh, din sancțiunile, sancțiunile rezultate în urma nerespectării uh, dreptului uh, concurențial în Uniunea Europeană nu au un caracter de asemenea stabil. Există cazuri uh, speciale, excepționale, care aduc venituri de miliarde și miliarde uh, de euro, însă uh, volumul sancțiunilor, amenzilor respective, uh, nu este unul uh, stabil care să permită o bună planificare bugetară. Și în al treilea rând, ponderea uh, taxei pe valoare uh, adăugată și sistemul veniturilor provenite de la TVA este atât de complex încât nimeni nu mai înțelege care este formula, um, algoritmul care stabilește um, ponderea veniturilor din TVA pentru bugetul european. Deci și din acest punct de vedere este nevoie o simplificare. Și există un alt element important. Din păcate, dezbaterea privind bugetul european în mass media din statele membre în statele membre se poartă în următorii termeni. Uh, statul, un stat este uh, un contribuitor net sau un stat care primește net bani de la bugetul uh, european. Însă este important să înțelegem că un stat contribuitor net pe care eu îl, uh, îl cunosc foarte bine, în care m-am născut eu, are o contribuție netă, într-adevăr, însă, din punct de vedere economic, profită foarte mult uh, din urma programelor structurale europene. Dintr-un euro plătit de uh, statul meu de origine, Germania, în, la bugetul european. Un euro care merge în programele structurale, uh, revin pentru diferitele companii inginerești de, de construcții și așa mai departe, revin 70, uh, 74 de, uh, de cenți. Deci, chiar și un contribuitor net poate, are de câștigat uh, atunci când se trage uh, linia în urma tuturor activităților uh, economice. Și putem să depășim această situație oricum prin crearea unor noi structuri pentru bugetul european. Aș dori să mulțumesc că uh, grupului de lucru la nivel înalt prezidat de domnul Monti s-a preocupat nu doar de venituri, dar și de uh, cheltuieli și că a pus accentul uh, pe dimensiunea plus valorii. Plus valorii aduse de cheltuielile efectuate pe plan european. Dacă există o plus valoare și pentru politicile naționale, există o plus valoare adusă de noi instrumente care să ducă la o cofinanțare a bugetului european. Și acest principiu al uh, plus valorii, al plus valorii aduse de uh, cheltuielile uh, făcute pe plan european și de plus valoare adusă de propriile resurse, mă voi concentra eu în momentul în care vom, voi propune cadrul financiar multianual și va trebui să ținem seama de, de soluțiile aduse crizei refugiaților prin măsuri uh, europene de finanțare. Uh, vom pune centru pe cercetarea europeană. Și din punctul de vedere al propriilor resurse, trebuie să ținem cont de ideile uh, domnului Lamasur de a urmări sinergii importante cu bugetele naționale, cu uh, politici, uh, politicile naționale. Și un ultim punct. Raportul Monti a propus noi instrumente, noi surse posibile pentru bugetul european și toate acestea sunt legate, într-un fel sau altul, de obiectivele politice europene. Și aș dori să numesc doar două domenii importante. În primul rând, politica de mediu, politica de protejare, uh, politica de combatere a schimbărilor uh, climatice, politica energetică, de exemplu. Deci, dacă ar fi uh, dacă ar fi posibil ca obiectivele europene legate de protecția mediului înconjurător, legate de eficiența energetică, Uh, să fie legate cu o parte a mecanismului de comercializare a certificatelor de uh, emisii. O parte din, acest, din veniturile generate de acest mecanism, dacă ar ajunge în bugetul european, atunci am putea să creăm această legătură. O altă, un alt exemplu este, este taxa pe tranzacțiile uh, financiare, o un impozit care uh, se referă în general la sectorul uh, bancar. Dacă cadrul de reglementare prin care se evită riscurile din sectorul financiar de elemente ale, uh, ale bugetului și aici am putea să creăm o, o asemenea legătură. Și pe noi ne interesează foarte mult dialogul uh, pe care trebuie să-l avem cu Parlamentul uh, European și este ambiția noastră, pentru mine este deosebit de important ca prin cadrul financiar multianual de după anul 2020 să facem propuneri realiste care să plece de la raportul Monti. Și, desigur, ofer și reprezentanților parlamentelor uh, naționale să un contact strâns cu mine și mă pot să vin să vă vizitez la Paris, în Dublin, în Roma, în Viena, pentru a discuta cu experții financiari din ministerele de resort și din parlamentele naționale. Vă mulțumesc! Voilà des Aplauze așadar. Cât se poate de promițătoare, domnule comisar am ajuns la sfârșitul unui ciclu. Acest buget este marcat de mm, anacronism, de un caracter uh, rigid, a fost uh, conceput în cadrul financiar multianual, un cadru care și-a dovedit limitele, e greu să faci față evenimentelor neprevăzute, dificultăților, crizelor, Resursele proprii, ați spus foarte bine, sunt uh, tarifele vamale, dar tarifele vamale, odată cu semnarea acordurilor de liber schimb, practic dispar, nu mai reprezintă decât 10% din bugetul UE, ceea ce înseamnă că 90% vin din statele membre, apoi sunt și aceste mecanisme complicate precum reducerile, rabaturile care vor dispare. Și dacă, practic, 80% din buget se întoarce în statele membre sub diferite uh, fațete, um, fonduri de coeziune, politică agricolă comună și așa mai departe, avem această teorie a uh, profitului just. Fiecare stat încearcă să calculeze dacă, în funcție de cât a plătit, câți bani revin uh, înapoi. Uh, dar acest spirit uh, nu e foarte european. Raportul uh, Monti cred că ne va ajuta și pe unii și pe alții să facem un buget al Uniunii Europene care să reprezinte dorința progresului în Europa. Domnule Calfin, dumneavoastră ați participat la acest grup de lucru. Ați putea să ne împărtășiți observațiile dumneavoastră, viziunea dumneavoastră, cum am putea să dotăm Uniunea Europeană de un buget astfel încât uh, să poată să dovedească că nu e neputincioasă atunci când izbucnește o criză. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Doamnelor și domnilor, vreau să mulțumesc mai întâi uh, domnului președinte Artius pentru faptul că a a avut ideea să includă acest punct pe ordinea de zi a săptămânei interparlamentare. Când vorbim despre bugetele naționale versus bugetul european, parlamentele sunt cele care hotărăsc cum se cheltuie banii publici, cum sunt ei uh, împărțiți între diferitele politici, uh, Uh, ce anume ajunge concret în buzunarele cetățenilor la sfârșitul fiecărui uh, exercițiu bugetar. Deci dacă este să discuți despre modificări în finanțele publice ale Uniunii Europene, uh, e inevitabil nevoie de o discuție între reprezentanții Parlamentelor Naționale și reprezentanții Parlamentului European. Acestea fiind spuse, Vreau să vă spun din capul locului că ce sugerăm noi în acest raport al grupului la nivel înalt nu este niciun caz un conflict interinstituțional, nu este o, o schimbare a echilibrului de puteri între instituții sau între nivelul european și nivelul național. Noi cerem ca uh, principiul subsidiarității să fie în continuare respectat. Cu alte cuvinte, parlamentele naționale vor avea în continuare hotărâ, puterea să hotărească cu privire la fondurile din bugetul național, dar și fondurile din bugetul european alocate statului lor membru. Dar în niciun caz nu se pune problema să uh, luăm din puterea și din competențele parlamentele naționale, inclusiv în procedurile de consens sau uh, dreptul de veto. Vreau să mulțumesc și domnului comisar Oettinger pentru prezentarea dumnealui și pentru bunăvoința dumnealui de a se gândi la propunerile pe care le-am inclus în raportul grupului la nivel înalt. Cum tocmai l-am menționat, 2017 este anul în care trebuie să ne gândim la viitorul bugetului european, bugetul de după 2020. Și tare mie că nu va fi singura modificare în Uniunea Europeană, având în vedere tot ceea ce se întâmplă. Însă, independent de schimbările care au loc în Uniune, bugetul va fi un subiect uh, fierbinte. Deci, acum e momentul potrivit să ne gândim la cum putem să îmbunătățim situația, cum putem să o scoatem la capăt, să ieșim din această criză, cum putem să avem un bun echilibru între venituri și cheltuieli la nivel european. Și cred că avem un evantai destul de larg de instrumente la dispoziție și avem mai multe părți interesate. Ne gândim la bugetele naționale, la bugetul european, la mecanismele de stabilitate, la mecanismele specifice zonei euro, că e vorba despre rambursări, despre subvenții, despre garanții sau despre impozite, ei bine, trebuie să ne gândim la finanțele publice europene într-un context mai larg. De ce este nevoie de o reformă a bugetului european? Aș vrea să vă spun că noi, în acest grup, reprezentăm trei instituții, Parlamentul, Consiliul și Comisia. Și în raportul final, practic fiecare rând era uh, acceptat de toată lumea. A fost un raport aproape 100% consensual. Toată lumea era conștientă de faptul că era nevoie de aceste modificări. Aproape nimeni nu a spus că actualul sistem trebuie să uh, dureze și pe viitor. De ce? pentru că sistemul actual nu este nici transparent și nici ușor de înțeles. Nimeni în Europa nu poate să explice cetățenilor de ce cu tare țară plătește uh, atâtea contribuții și altă țară mai mult sau mai puțin. Nimeni. Da, există nenumărate excepții, cadouri de Crăciun, uh, numiți-le cum doriți. Negocierea bugetului european este un proces obscur care are loc uh, la Consiliu și, până la urmă, nimeni nu știe să explice de ce țara X plătește suma cu tare și țara Y nu. Și atunci noi cum să informezi pe contribuabil de ce ei plătesc mai mult decât cei din altă țară și ce anume primesc în, înapoi. Bugetul european este stabilit pentru șapte ani de zile și nu poate să aibă, nu poate să se bucure de aceleași dinamici precum un buget național. Acest buget nu este conceput ca să facă față priorităților cetățenilor. Săptămâna aceasta, în Malta, șefii de stat și de guverne vor discuta din nou despre imigrație și e clar că imigrația ne privește pe toți. Cum va reacționa Uniunea Europeană la această provocare depinde, bineînțeles, și de capacitatea bugetară. Cred că este un exemplu perfect că nu există doar o singură țară în Europa și niciuna nu poate să se descurce pe cont propriu cu problema imigrației. Are nevoie de ajutorul celorlalți. Și aici se demonstrează plus valoarea Uniunii Europene. Uniunea Europeană poate să facă în așa fel încât toate cheltuielile să fie mai eficiente, cheltuielile aferente uh, acestui domeniu și poate să obțină mult mai multe rezultate decât un singur stat membru. Însă, în același timp, nu s-a pus problema imigrației atunci când a fost adoptat cadrul financiar multianual. Da, întotdeauna există o marjă de flexibilitate care poate să fie folosită dar această marjă de flexibilitate nu este suficientă și oricum nu la acest lucru se așteaptă cetățenii. Deci, eu cred că actualul buget întâmpină dificultăți în a răspunde așteptărilor cetățenilor. În raportul nostru ne-am concentrat pe resursele proprii, pentru că era mandatul pe care l-am primit. Pentru prima oară, Consiliul a acceptat să dea dreptul celor de instituții, mai ales Parlamentului, să discute despre resurse proprii. Până acum, Parlamentul European nu putea să spună nimic despre sursele bugetului european. De obicei, statele membre iau această hotărâre. Și, în general, guvernele. Știu foarte puține țări în care se face o discuție cuprinzătoare despre contribuțiile naționale înainte de adoptarea cadrului financiar multianual. Deci, Totul se face fără să fie implicați uh, uh, um, deputații naționali. Noi sugerăm două lucruri majore. În primul rând să scoatem toate concesiile, derogările, rabaturile, toți acești factori care fac ca bugetul să fie abscons. Și în al doilea rând sugerăm să revizuim partea de venituri din buget fără să mărim impozitele pentru cetățeni, deci fără să mărim povara administrativă, povara fiscală, mai bine zis. Deci trebuie să fim deosebit de vigilenți atunci când uh, sugerăm resurse proprii. De asemenea, menținem dreptul exclusiv al Parlamentului Național de a lua hotărâri. Noi nu cerem măriri de impozite, nu cerem nicio măsură care ar putea să se facă uh, pe ascuns și mm, pentru care parametrele naționale nu ar avea nimic de zis. Noi vrem să colaborăm cu parlamentele naționale și să ne gândim la felul în care putem să îmbunătățim acest buget. Am, avem uh, câteva propuneri concrete în ce privește surse alternative de resurse. Ținta era ca Uh, resursele proprii să reprezinte măcar 15% din uh, uh, buget. Comisia ne fixase o țintă de mai puțin de 20%. Și, de asemenea, ne-am gândit și la felul în care Uniunea Europeană creează plus valoare. Vorbim aici, primul rând, de venituri și de profituri pe care Uniunea Europeană poate să le aducă. Și când vorbim despre o bază comună de impunere, acest lucru este legat și de um, evitarea plății impozitelor. Când vorbim despre taxe uh, legate de protecția mediului înconjurător, e bine, care n-ar fi plătite doar de întreprinderile europene, ci și de întreprinderi din exterior care nu respectă standardele noastre de mediu, atunci uh, de fapt, ne gândim la surse care uh, sunt uh, pot să fie exploatate pentru că ele au fost create prin legislația comunitară. Dacă n-ar fi existat Uniunea Europeană, n-am fi avut aceste surse de venituri. Încă câteva propoziții ca să vă spun cum vedem noi întregul proces pe viitor. Cum v-am mai explicat, nu putem să avem un rezultat în absența cooperării cu parlamentele naționale. Eu cred că dialogul și nu doar așa o dată sau de două ori pe an, ci în cadrul unui grup de lucru, unui grup operativ, a unei rețele de discuții din care să facă parte Parlamentul Parlamentele Naționale și Parlamentul European, toate aceste foruri de discuții sunt foarte importante și ne dorim și discuții la nivel regional, pentru că regiunile uh, sunt uh, uh, primele vizate de finanțare europeană. Mai cred și că trebuie să ne gândim la toate schimbările din Uniunea Europeană. Știm foarte bine că după Brexit Uniunea Europeană se va modifica, nu pentru că un stat membru va părăsi uh, Uniunea, ci pentru că trebuie să ne asigurăm de faptul că cetățenii chiar înțeleg care este plus valoarea Uniunii Europene, nu doar această uh, valoare netă a sumelor care revin, care se întorc în statele membre, ci care este cu adevărat valoarea Uniunii Europene și care ar trebui să fie instrumentele pe care statele membre le pot folosi. Deci, valoarea europeană trebuie favorizată, trebuie uh, uh, explicată și credem că bugetul european este un bun mijloc de a îndeplini acest obiectiv. Vă mulțumesc, domnule președinte. Je remercie Doresc să mulțumesc fostului nostru coleg pentru prezentarea succintă pe care tocmai a făcut-o, pentru analiza sa, pentru recomandările conținute în raportul uh, grupului la nivel înalt, uh, al cărui președinte era Mario Monti, cu o garanție de consens între cele instituții, Consiliul, Parlamentul și Comisia. Deci, toate aceste lucruri sunt foarte, foarte promițătoare. Noi la Comisia pentru Bugete am încercat, pentru că ne gândeam că datoria noastră este să venim cu un buget care să fie pe înțelesul cetățenilor europeni, în așa fel încât Europa să fie un proiect pe gustul cetățenilor europeni, e bine, noi la comisia noastră am venit cu această diagramă pe care grupul l-a preluat în raportul său. Și anume, în momentul în care apare o criză, am în vedere că nu avem banii necesari pentru a face față, atunci venim cu acele fonduri fiduciare uh, tip satelit, uh, Africa, Siria, capacitate bugetară pentru Turcia, mă rog, instrumente financiare care nu sunt deloc uh, citețe. Și aș vrea să mă adresez colegilor din Parlamentele Naționale. În fond, ce control aveți dumneavoastră asupra contribuțiilor statelor membre la aceste instrumente? Cum se organizează dezbaterea parlamentară pe acest subiect? Având în vedere că la masur, uitați, tocmai sosește doresc deci să-l salut. Uh, ni se spusese că va ajunge chiar acum, uitați că a ajuns. El a participat și dânsul la acest grup la nivel înalt și, evident, domnul comisar Oettinger își dorește cu adevărat ca acest buget să evolueze, să fie redactat în sensul recomandărilor formulate de grupul la nivel înalt Uh, cu o analiză asupra propunerilor făcute, cu o insistență și accent pus pe plus valoarea europeană și cu dorința ca aceste resurse proprii, care deocamdată sunt de 10%, uh, uh, taxe vamale 10%, 150 de, 58 de miliarde în bugetul pentru anul 2017. Deci să trecem de la 10% la 50%. Iată, o provocare măreață. Cu cât mai multe resurse proprii, cu atât vom vorbi mai puțin de uh, returul uh, pe care îl așteaptă statele membre din investiția făcută. Și atunci e clar că vom avea o viziune comună uh, despre Uniunea Europeană. Și domnul Lamasur, vă rog, dacă doriți să interveniți. Mulțumesc, domnule președinte, îmi cer scuze că nu am putut participa la dezbatere încă de la bun începutul acestor lucrări, însă am avut probleme de transport. Nu pot decât să profit de această ocazie de a avea un schimb de opinii cu cei care depin, dețin suveranitatea fiscală, și anume reprezentanții parlamentelor naționale și, evident, o dezbatere cu Comisia pentru Bugete din Parlamentul European și cu participarea domnului comisar Oettinger pe un subiect care este o adevărată gaură neagră a dezbaterilor din politica europeană. În aproape nicio țară, niciun partid politic uh, sau niciun guvern nu îndrăznește să aporteze această problemă a, a uh, bugetului comunitar și a finanțării acestuia ca și supliment la cele spuse de Ivo Calfin, și îmi cer scuze dacă voi repeta cele spuse de dânsul, aș dori să insist asupra a trei aspecte. Mai întâi, propunerile grupului la înalt nivel respectă pe deplin tratatul. Ad literam, litera și spiritul tratatelor europene. Nu numai că le respectă, ci obiectivul este să ne întoarcem la sursa tratatelor europene, la, care prevăd de 60 de ani de zile, încă din prima zi, deci vom sărbători în martie 60 de ani de la semnarea tratatului la Roma, care prevede deci ca cheltuielile din politicile comunitare să fie finanțate în cadrul unui buget european de, din resurse proprii, resurse fiscale, financiare, care să fie utilizate în totalitate uh, Uh, pentru politicile și bugetul european, ceea ce nu înseamnă că Europa va avea capacitatea de a impune taxe ci înseamnă că într-un cadru fixat de către cei care dețin suveranitatea fiscală și anume parlamentele naționale, atunci Uniunea Europeană poate beneficia de anumite resurse, eventual de o oarecare marjă de manevră în ceea ce privește rata uh, de utilizare a acestor fonduri la nivel european. Și, de altfel, un astfel de sistem există de, și la nivel de colectivități locale. Din punct de vedere fiscal, Uniunea Europeană poate fi considerată drept colectivitate locală. Bun, un pic diferită, pentru că geografia sa e diferită de geografia statelor membre luate în mod individual. Dar e același spirit. În al doilea rând, poate că partea cea mai uimitoare din raportul nostru este o diagramă care de altfel a fost stabilită de către Comisia de Bugete a Parlamentului European la solicitarea președintelui său, referitor la acea constelație de sateliți bugetari europeni care astăzi se tot multiplică pe lângă bugetele uh, naționale și pe lângă bugetul comunitar european. Având în vedere că bugetul european este constrâns la nivel european și este plafonat de facto la 1% din PIB, e bine, asta e o constrângere, dar ca urmare a deciziilor luate de guverne, de Consiliul European, care au tot însărcinat Uniunea Europeană cu noi competențe, cu noi politici și că acestea, evident, trebuie să fie măcar un pic acolo finanțate, neavând bani la bugetul european, încercăm să-l găsim acești bani în altă parte. Și se tot creează tot felul de bugete mititele cu nume diferite pentru a finanța acțiuni noi rând pe rând. Și, de fapt, ne folosim de bugetele naționale uh, utilizând oarecare proporție din PIB. Ori, asta pune mai multe probleme, mai ales pentru noi, ca și parlamentari. Este că adevărata dezbatere politică, adevărata decizie în ceea ce privește crearea acestor uh, bugete suplimentare și felul în care sunt utilizate fondurile, scapă de sub controlul Parlamentului European, pentru că, prin definiție, aceste fonduri nu sunt finanțate de Parlamentul European și, de facto, scapă în mod clar și de, controlul, de sub controlul parlamentelor naționale. De ce? Pentru că e foarte clar că ministrul de finanțe în Parlamentul său național, în fața Parlamentului său național, poate să explice că, păi, bun, da, s-a luat această decizie la nivel de Consiliul European, într-o ședință internațională deosebit de importantă și că Spre exemplu, nu știu, dacă e să discutăm despre lupta împotriva schimbărilor climatice, e tratatul de la Paris, COP21, lupta împotriva schimbărilor climatice, e bine, noi avem o contribuție și atunci suntem obligați, din punct de vedere politic, să votăm pentru bugetul aferent. Ori asta nu ne poate mulțumi, pentru că avem așa un fel de finanțare de tip fantomă, care scapă de sub orice control uh, democratic. deși e vorba de acțiuni pe care le considerăm a fi necesare. Și un al treilea aspect, un subiect asupra căreia nimeni nu s-a plecat până în prezent, nici Comisia Europeană, nici Parlamentul European, nici statele membre și aici poate că dumneavoastră o să mă contraziceți când veți lua cuvântul. Însă eu aș dori să vorbesc despre aplicarea principiului de subsidiaritate și în cazul bugetului. Cu toții ținem foarte mult la principiul de subsidiaritate și tratatul de la Lisabona oferă parlamentelor naționale posibilitatea de a controla implica, aplicarea acestui principiu, pe care îl putem uh, utiliza sub forma unui cartonaș galben sau cartonaș uh, portocaliu. Anumite parlamente l-au făcut pe subiecte importante, chiar recent. Dar, și aici e un dar, în momentul în care noi hotărâm la nivel comunitar și de multe ori cu acordul parlamentelor naționale, acord indirect, acordul guvernelor ce le reprezintă, susținute de o majoritate parlamentară. Ei bine, când noi hotărâm la nivel comunitar că vom însărcina Uniunea Europeană cu mai multe răspundere într-un domeniu de competențe partajate, competențe comune. Deci de, când hotărâm că sporim rolul Uniunii Europene într-un anumit domeniu și că asta ar putea să se transpună, știu eu, nu știu, într-o nouă agenție europeană, un nou serviciu administrativ european, spre exemplu, Serviciul European pentru Acțiune Externă. Ei bine, nimeni nu-și pune întrebarea cum se transferă spre Uniunea Europeană și resursele umane și resursele financiare aferente acestor noi răspunderi, acestor noi competențe. Deci ne aflăm într-o situație de blocaj, ceea ce înseamnă că decizia de principiu anunțată așa la Consiliul European cu fanfară nu primește decât o transpunere concretă foarte slabă, prea târziu, pentru că nu sunt mijloace financiare. Și când mijloacele sosesc, și la asta vreau să ajung, ne aflăm într-o situație în care crearea sau utilizarea acestor noi mijloace suplimentare la nivel european, fie prin Comisia Europeană, fie prin agenții sau prin alte organisme, de fapt nu vine decât să adauge încă un strat administrativ. Un strat suplimentar la cheltuielile publice ale Uniunii Europene. Și deci încă un strat la impozitele pe care le plătesc contribuabilii. Deci în fond tot contribuabilii plătesc. Indiferent dacă e o competență la nivel local, regional, local sau european. Și e inacceptabil asta. De aceea cred eu că a sosit momentul să ne organizăm și să vedem cum aplicăm acest principiu de subsidiaritate la buget și să considerăm că Europa se construiește sau acționează cu costuri constante, cu costuri bugetare fiscale constante și că dacă e să cheltuim un euro în plus la Bruxelles, aceste euro nu se adaugă în plus peste cheltuielile publice și peste fiscalitatea plătită deja de către contribuabili europeni, ci din potrivă, e, acel euro permite niște economii, cel puțin un euro economii la buget național, sau poate și mai mult ca și economii la nivel național. Deci, principiul de subsidiaritate se aplică într-un anumit număr de domenii acțiunea realizată la nivel european permite pentru aceleași costuri să fie mai eficientă sau poate, pentru o eficiență egală, permite o reducere a costurilor și deci poate duce la o eficiență suplimentară, în anumite cazuri, cu costuri mai reduse. Și, la momentul potrivit, e clar că în materie de apărare, spre exemplu, vom avea posibilitatea, dacă există voință politică, vom avea posibilitatea să, să îmbunătățim securitatea, siguranța Uniunii Europene cu niște costuri mult mai mici. Astăzi avem mai mulți soldați decât uh, SUA, însă niciuna din armatele noastre, din cele 28, nu e în stare să uh, se descurce singură. Deci, ideea de a avea un fel de corp european de pază la frontiere. S-ar putea să existe la un moment dat așa ceva. Și atunci putem aborda lucrurile în două feluri. Fie hum, hum, hum, plecăm de la ideea că asta vine și se, se alătură în plus peste uh, paza de frontieră care există la nivel național, ar fi absurd. Uh, pentru că dacă nu mai sunt controlele la frontierele interne ale Uniunii Europene, e clar că avem nevoie de o adevărată pază la frontierele externe, nu? Și atunci uh, e clar că o parte, dacă nu chiar tot totalitatea vămilor care există astăzi la nivel național, a poliției de frontieră, a pazei de coastă, a pazelor de frontieră, trebuie să fie uh, Uh, să fie utilizate la nivel comunitar. Asta pune probleme mari, înțeleg, însă dacă nu începem să lucrăm cu această viziune, cu acest punct de vedere, să ne gândim la un bun comun european, vom fi în mod clar cu toții paralizați, pentru că orice acțiune a cărei principiu va fi hotărâtă la nivel european nu va putea fi finanțată și la final se va concretiza în mod insuficient, prea târziu, va fi prost acceptată de către opinia publică, va exista mai multă birocrație, mai multe taxe, deci asta noi trebuie să evităm. Și de aceea avem nevoie de un sistem, spre exemplu, în care să putem mobiliza diferitele rețele ale curților de conturi la nivel național care să ne poată garanta că acest principiu de subsidiaritate se aplică pe deplin în materie bugetară și ne permite uh, cu niște costuri mai reduse pe spuza contribuabilului să avem o eficiență sporită. De fapt, asta și așteptăm din partea Uniunii Europene. Merci, Ana Lamassoure. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, Alain Lamassur, și în aceeași ordine de idei, eu, care sunt președinte al Comisiei pentru Bugete, împreună cu colegii am tot uh, uh examinat un proiect de achiziții. O, o clădire în Tokyo. Pentru cine? Pentru Serviciul European de Acțiune Externă ci încă un alt proiect pentru achiziționarea unui, unei clădiri la uh, Beijing tot pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Deci acolo unde sunt deja 28 de ambasade pentru fiecare din uh, statele membre ale Uniunii Europene, vom mai avea încă o a 29-a ambasadă. E logic așa ceva? Oare în numele principiului de subsidiaritate, oare nu ne-am putea gândi la un fel de punere în comun a resurselor, a consulatelor generale pentru uh, gestionarea vizelor. Iată, tot atâtea subiecte despre care trebuie să discutăm și asta în, interesele, în interesul finanțelor publice la nivel național și, evident, pentru a demonstra că există adevărată plusvaloare la nivel european și că Uniunea Europeană e pe calea de a deveni, pe punctul de a deveni la un moment dat o adevărată putere la nivel mondial. Și acum vă propun să mai ascultăm pe doamna Constance Adolf, care ne va vorbi despre un buget ecologic al uh, Europei. E punctul de vedere al celor care lucrează în universități. Vă rog, aveți cuvântul timp de 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru că sunteți prezenți și vă mulțumesc pentru discuțiile utile pe care le-am purtat deja în această dimineață. Mă bucură faptul că pot să vă prezint două studii uh, redactate de Green Budget Europe pentru Parlamentul European pe parcursul anului uh, trecut pentru a însoți activitatea experților, grupului la nivel, la nivel înalt. We heard around two big issues, I think, this morning, or something that strikes me. În această dimineață, ceea ce m-a frapat a fost, uh, a fost următoarele declarații. Bugetul trebuie să se schimbe și bugetul actual nu reflectă angajamentele pe care și le-a asumat Uniunea Europeană și angajamentele statelor membre și se pune întrebarea cum putem să energizăm puterea de transformare pe care o are bugetul european. Și aș putea să vă dau un exemplu, un termen folosi de noi uh, resurse proprii verzi, ecologice. Nu știu dacă funcționează sau nu prezentarea PowerPoint, văd că da. Cred că a venit momentul să avem uh, resurse proprii ecologice și de ce considerăm că avem nevoie de acestea acum. Ce am făcut deja, am menționat deja acest lucru, am efectuat două două studii la cererea Parlamentului, verzilor din Parlamentul European. Puteți să le uh, descărcați de pe uh, pagina noastră de internet și de pe pagina de internet a doamnei Helga Trüppel. Săptămâna trecută, cu ocazia Consiliului ECOFIN, am cerut experților noștri să semneze o declarație și ne bucură faptul că doar în trei zile am reușit să obținem 63 de semnături de la politicieni de vârf, foști miniștri de finanțe, foști comisari, oameni de știință uh, importanți uh, care se ocupă de acest domeniu. Și găsiți lista acestor semnatari pe pagina noastră de internet. De ce considerăm că există uh, o importantă fereastră de oportunitate privind uh, resurse bugetare proprii ecologice. Am discutat deja despre principalele resurse ale Uniunii Europene, ale bugetului Uniunii Europene, nu trebuie să repet acest lucru, însă este evident faptul că bugetul european are o deficiență din punctul de vedere al unui uh, efect uh, de orientare a politicilor, nu doar din punctul de vedere al schimbărilor climatice, ci și din punctul de vedere al agendei economice și sociale, nu doar al, a dimensiunii de, de, de mediu. Ce înseamnă proprii resurse ecologice? Ei bine, este vorba de acelea care încearcă să energizeze puterea transformativă a bugetului european, um, abordând competiția fiscală care există între statele membre și, de exemplu, așa cum s-a spus, examinând principiul poluatorul plătește. De ce noile state membre trebuie să plătească externalitățile, să plătească ceva uh, care nu a fost cauzat de tine însuși, ci de alții din bugetele uh, naționale. Și cred că aici ar putea să intervină bugetul european. Să nu mai, uh, am, să nu mai amintesc o mai bună alocare a resurselor. S-a menționat deja faptul că există acordul climatic de la Paris și poate știți că lineatul 2 al acestui acord uh, se referă la obiectivul de 1,5 grade Celsius, însă poate nu știți că în acest moment, uh, prin politicile uh, implementate, Uniunea Europeană nu va reuși să atingă acest obiectiv de 1,5 grade Celsius pentru că Politicile până în 2020 și 2030 vor garanta doar un obiectiv de 2 grade Celsius. Și problema este că toată lumea, inclusiv Uniunea Europeană, dorește să, să respecte acest obiectiv, însă dacă își dorește acest lucru, trebuie să, schimb, să ne schimbăm politicile și uh, acest lucru nu este posibil fără noi instrumente financiare. Apoi, nu trebuie să uităm de obiectivele de dezvoltare durabilă. Este vorba de o întreagă abordare economică de obiective uh, uh, obligatorii pe care sper că le veți uh, discuta în momentul în care veți uh, uh, dezbate semest, uh, semestrul, politicile din contextul semestrului uh, european. Și pentru măsurile uh, necesare avem nevoie și de o finanțare. Uh, de ce discutăm despre resurse proprii uh, ecologice și de ce considerăm că acestea au un mare potențial? După cum am spus deja, există deja foarte multe costuri externe care nu se reflectă în prețurile reale. Deci prețurile reale în acest moment sunt uh, puternic subvenționate și considerăm că această problemă ar trebui să fie abordată și de viitorul cadru financiar multianual. Trebuie să vedem ce se întâmplă cu rabaturile, cu derogările, cu eficacitatea uh, Uh, bugetul european, însă nu trebuie să pierdem din vedere costurile externe care nu se reflectă în acest moment în prețurile reale. Trebuie să discutăm despre principiul subsidiarității, însă acesta nu va împiedica uh, schimbările climatice. Acestea nu se vor opri uh, la frontierele naționale. Există în continuare multe bunuri publice care nu au un preț, dar presupun anumite costuri și trebuie să rezolvăm aceste probleme, problemă cât mai repede posibil, pentru că, după cum știm cu toții, acțiunile întârziate privind mm, mm, mediul, protecția mediului conjurător se vor dovedi a fi foarte costisitoare pe viitor. Care este însă realitatea? Dacă examinăm veniturile bugetare ale, fiscale ale celor 24 eh, state membre ale Uniunii Europene, există diferite venituri uh, din, pe muncă și așa mai departe, dar nu există niciun fel de venit uh, din, din taxarea activităților care poluează mediul uh, înconjurător. Acesta reprezintă sub 2% din PIB, deci uh, Există aici o marjă mare de, de, de manevră, sunt foarte multe lucruri care pot fi făcute. Și în plus, care este realitatea? Nu aș dori să mă refer la impactul asupra ocupării. În urma crizei uh, financiare am văzut că doar uh, sectorul, sectoarele ecologice au putut să creeze noi locuri de muncă, locuri de muncă de calitate. Avem în continuare un șomaj uh, extins, în plus, depindem din punct de vedere energetic de actor extern. În fiecare an, Uniunea Europeană importă energie uh, în valoare de 500 de miliarde de, uh, 500 de miliarde de euro, de trei ori uh, bugetul uh, Uniunii Europene. Uh, de asemenea, uh, carburanții fosili, care aduc cu sine costuri imense, care nu se reflectă acum în preț. Ce înseamnă acest lucru? Există o creștere de 10,1% a ponderii între taxarea uh, forței de muncă uh, vis-a-vis -vis de taxarea costurilor de mediu. Ceea ce am făcut în primul studiu, și nu aș dori să intru acum în detalii prea mari, dar am examinat uh, diferite uh, instrumente de, de taxare, uh, carburanții sau alte sau alte posibilități de taxare. Am examinat uh, perform- uh, indicatorii de performanță economici, uh, sociali, al principiului subsidiarității și am văzut că toate aceste elemente au un potențial mare de a contribui la bugetul european, un indicator din punct de vedere social, alții din punct de vedere economic, însă există foarte multe posibilități. Și aspectul interesant este că dispunem de toate aceste fapte, cunoaștem cifrele, însă este foarte dificil și pentru alegătorii dumneavoastră să discute acest subiect. Drept urmare, am efectuat un nou uh, studiu prin care am comunicat toate aceste elemente mai multor uh, grupuri țintă. Mă bucură faptul că în raportul uh, Monti se, se discută despre impactul taxării carbonului, de exemplu, și în studiul nostru am definit diferite grupuri țintă, voi reveni mai târziu asupra acestora, după care am examinat să vedem cum putem să demitizăm diferitele aspecte legate de taxarea de mediu și cum putem să profităm de această taxare pentru diferitele grupuri uh, țintă. Am examinat aspecte care țin de uh, um, eficiență, care țin de echitate, dimensiunea europeană, dimensiunea de mediu de asemenea. Și am încercat să vedem de ce este atât de dificil să comunici faptele reale. de ce plecăm întotdeauna de la, uh, la chestiunile de competitivitate, știind că uh, cele mai uh, competitive state sunt state care au un sistem avansat de taxare. Suedia, de exemplu, taxează cel mai mult emisiile de dioxid de carbon, Danemarca, sectorul energetic și cu toate acestea sunt foarte competitive. În ceea ce privește egalitatea socială. Oamenii de știință de foarte mult timp ne spun că, pe lângă alte forme de taxare, taxarea pe valoare adăugată și așa mai departe, o taxare a, a activităților poluante ar fi mult mai echitabilă. Însă este evident că trebuie să avem o abordare cuprinzătoare. Ce se întâmplă însă cu principiul subsidiarității? Nu putem să rezolvăm migrația doar pe plan național. Nu putem să combatem schimbările climatice pe plan național. Și ținând seama de economiile emergente globale, trebuie să vedem cum putem să colaborăm și mai bine. Nu aș dori să vă dau prea multe detalii. Aceasta este ultima imagine pe care vă prezint. O taxă pe dioxid de carbon diferitele grupuri țintă în partea din, în partea din stânga și am încercat să prezentăm diferitele argumente care susțin asemenea taxă. Ne-am întrebat de ce există atât de multe probleme din punctul de vedere al efectelor economice în loc să vedem cum ar putea să ajută, ajută Europa, Europeană să sporească investițiile în economia verde, să decupleze emisiile de gaze cu efect de seră de creșterea economică, ceea ce s-a întâmplat în trecut, însă considerăm că ar trebui să fie uh, accelerată și mai mult. Cum rămână cu chestiunile care țin de, uh, de echitate? Știm că asemenea taxe uh, ar fi mai echitabile și că avem nevoie de măsuri compensatorii care apar, care există în statele care recurg la asemenea taxe. Și din nou, fără parlamentele naționale, fără dumneavoastră, fără autoritățile locale, nu vom avea de câștigat. Însă, nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană nu este reprezentată de administrația de la Bruxelles, ci de toți cetățenii europeni și nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană și-a luat anumite angajamente vis-a-vis -vis de uh, acordul de la Paris uh, și trebuie să-și păstreze competitivitatea de asemenea. Deci, în concluzie, aș spune un lucru foarte simplu. You tax and what you... Spune-mi ce taxezi, ce nu taxezi, ce cheltui, ce nu cheltui și eu pot să spun care sunt adevăratele obiective. Și în această dimineață doresc să spun că sper că peste șapte ani nu, vom, nu va mai fi nevoie să revenim asupra acestui subiect, pentru că taxele europene și propriile resurse ale bugetului european vor reflecta prioritățile pe care le stabilim împreună pe plan uh, local, uh, regional și european. Vă mulțumesc! Hey. Mulțumim frumos pentru această expunere care evidențiază foarte bine faptul că puterea fiscală se află între mâinile parlamentelor naționale și că dacă vrem să evităm uh, anumite scandaluri precum Wikileaks și uh, Panama Papers și LuxLeaks, e bine, acestea au existat pentru că statele membre își fac concurență și de fapt risipesc uh, o parte dintre mijloacele lor. Ne aflăm așadar în centrul uh, reflecției și împreună va trebui să ne gândim la obiectivele noastre și la tipul de societate pe care vrem să o promovăm. Acum dăm cuvântul doamnei Dova. care vine de la uh, o universitate din Republica Cehă. Vă rog frumos să nu depășiți 10 minute. Thank you very much, Mr. Chairman, for the... Mulțumesc, domnule președinte. Astăzi aș vrea să vă explic proiectul nostru în ce privește o finanțare sustenabilă pe uh, viitor. Este un document pe care deja l-am prezentat în 2016 și aș vrea să fac o comparație între sugestiile noastre și raportul Monti. Studiul nostru, sugestiile noastre în ce privește finanțarea europeană durabilă, se bazează pe două uh, ipoteze. În primul rând că uh, Sistemul actual de resurse proprii nu contribuie la obiectivele centrale europene, așa cum sunt ele stabilite în strategia Europa 2020, și anume pentru o creștere inteligentă, inclusivă și uh, durabilă. De asemenea, ne dăm seama că există lacune în uh, resursele proprii ale UE. Și aceste lacune ar putea să fie uh, reparate și ne simțim onorați și bucuroși de faptul că aceste două uh, ipoteze sunt preluate și în raport. Se dorește o evaluare a criteriilor uh, și o înțelegere a um, resurselor proprii bazate pe uh, surse de impozitare, în acest raport. Cum uh, să rezolvăm aceste um, lacune de uh, sustenabilitate? S-a vorbit deja astăzi despre faptul că acum 53% din uh, toată taxarea UE, din toate taxele colectate în Uniunea Europeană, nu sunt folosite așa cum ar trebui. Și ne-am dat seama că dacă în ce privește uh, impozitele de mediu, acestea reprezintă cam 6,6% și la fel stă situația și cu taxele uh, pe consum. A treia lacună este cu privire la uh, erodarea bazei de impo- impozitare și a patra lacună este vorba despre uh, frauda fiscală și conformitatea fiscală problemă cu uh, TVA, o problemă cu taxa pe profitul întreprinderilor și, în sfârșit, cea cincea uh, lacună este această uh, diminuare progresivă a sistemelor fiscale. Și cresc inegalitățile din această cauză. De aceea, în documentul nostru sugerăm ca, în plus de criteriile actuale, să introducem și criterii orientate spre obiective sustenabile. Și noi am făcut această evaluare ca și uh, așa cum au făcut și autorii raportului Monti. Și am spus că s-ar putea găsi un al patrulea pilon. Ne vorbim despre uh, politici durabile din toate punctele de vedere, economic, fiscal, economic, uh, social, de mediu și credem că și uh, durabilitatea instituțiilor este foarte importantă, pentru că dacă nu există un cadru juridic uh, suficient de solid, atunci nu ai cum să colectezi suficiente taxe care apoi să fie folosite în mod eficient. În ce privește sustenabilitatea pe plan economic? Uh, creșterea economică aici este văzută la un alt nivel. Nu vorbim despre creșterea cantitativă, ci despre o creștere calitativă, deci o creștere inteligentă. Vorbim despre sustenabilitatea fiscală, vorbim despre faptul că programele de cheltuieli ale guvernelor trebuie să uh, fie um, eficiente și în ce privește de sustenabilitatea socială ne gândim la ocupare, la incluziune socială, coeziune, mobilitate, și uh, bunăstarea cetățenilor. Toate aceste lucruri menționate în strategia Europa 2020. În ce privește politica de mediu durabilă, resursele proprii europene bazate pe taxe europene ar putea să permită să se reducă poluarea, s-ar putea promova energiile regenerabile și uh, inovarea în general. În ce privește alte domenii unde avem nevoie de politici durabile, Vă zic, nu e vorba doar despre instituții, ci despre uh, reguli de care avem nevoie. Vorbim aici despre o armonizare orizontală a uh, taxelor, ca să nu mai existe concurență. Vorbim despre neamestec uh, în treburile fiscale și vorbim despre o distribuție echitabilă a poverii între statele membre. De ce să folosim anumite impozite ca sursă de venit pentru bugetul european? Există domenii care sunt mai bine gestionate la nivel european decât la nivel național. În primul rând pentru că există o mare mobilitate a contribuabililor și ca tare o erodare a bazei de impunere naționale. De asemenea, există uh, probleme cu uh, impozitele percepute în afara granițelor care nu uh, uh, revin statului membru de origine, din cauza că este atât de multe uh, activități transfrontaliere. De asemenea, există politici uh, unilaterale care uh, au un impact asupra calculului uh, impozitelor și deseori e foarte greu să urmărești uh, uh, um, contribuabilii care sunt atât de mobili și e foarte greu apoi să faci un calcul a bazei de impunere a fiecărui stat membru. Pentru noi, E foarte bine ce s-a scris în raport despre aceste baze de impunere, unele dintre ele idei noi, și anume că trebuie să existe un coș a uh, surselor de um, venituri și nu doar impozitele, uh, nu doar impozitele să fie singurele venituri. Și noi uh, suntem de acord cu aceste idei inovatoare, deci taxe bazate pe uh, baza comună de impunere pentru întreprinderi, uh, taxe bazate pe poluare și așa mai departe. Punerea în aplicare a acestei taxe privind baza comună de impunere pentru întreprindere ar putea să ne permită să reparăm această lacună legată de concurența fiscală, concurența care uneori este indirectă, tocmai din cauza că există aceste probleme cu erodarea bazei fiscale și cu transfera, transferul profiturilor și am putea să ajungem la o situație în care să scadă taxele pe uh, um, contractele de muncă și am putea rezolva chestiunile legate de uh, evitarea pl- plății impozitelor și uh, planificarea fiscală agresivă și uh, frauda fiscală care sunt veniturile potențiale din această bază comună de impunere a întreprinderilor. Acestea sunt uh, încurajatoare dacă le înlocuim cu resursele bazate doar pe TVA. Acest lucru este cu putință uh, dacă vă uitați la situația unei țări precum Cipru, dar oricum, Cipru este uh, o țară mică, ar fi una dintre excepții, un stat care n-ar putea să obțină uh, venituri numai dacă uh, venituri suficiente dacă înlocuiește impozitele din TVA cu impozitele din baza comună de impunere a întreprinderilor. Și în ce privește taxa pe tranzacțiile financiare, dacă am aplica-o am pune capăt uh, concurenței fiscale, s-ar mări rolul uh, um, ajustărilor financiare și s-ar lupta mai mult împotriva evaziunii fiscale. Dacă ne uităm la potențialul veniturilor din taxa pe tranzacții financiare, dacă aceasta ar fi introdusă, atunci am putea înlocui total resursele proprii provenite din TVA de, pentru cele 28 de state membre europene. Și în ce privește venitul național brut ca etalon de, de calcul, există doar anumite state membre care ar putea folosi această bază de calcul, nu toate cele 28. În ce privește taxa uh, pe biletele de avion și pe um, um, poluare, pe emisie de dioxid de carbon, nu există nicio legătură cu uh, uh, um, cota emisiilor reale de dioxid de carbon atunci când se taxează biletele de avion. Nu există o legătură directă. Uh, taxa pe uh, biletul de avion nu uh, reflectă emisiile reale, cum spuneam. În ce privește venitul potențial, dacă ar exista această taxă pe bilete de avion care ar reflecta emisiile reale, deci să ține cont de tonele de dioxid de carbon, atunci ar trebui să avem mai multe scenarii și mai multe venituri potențiale. În sfârșit, vreau să folosesc taxa pe carbon, am studiat și posibilitatea unei taxe pe carbon și puteți să vedeți care este mm, potențialul de a obține venituri pentru statele membre depinzând de uh, prețul tonei de dioxid de carbon. În concluzie, această idee apare și în raportul la nivel înalt. Apreciez faptul că acest raport uh, are mai multe abordări și s-a gândit la alternative pentru um, uh, sursele, uh, pentru resursele proprii obținute din impozitele indirecte, precum TVA-ul. E bine că uh, Uh, există acum acest uh, concept de bunuri publice europene și de uh, taxă de valoare adăugată europeană. Numai așa putem să avem un, sistem european sustenabil. Merci, madame. Merci pour la, la richesse de votre analyse. Președintele, mulțumesc foarte mult, doamna, pentru propunerile noastre, pentru analiza pentru evaluarea diferitelor resurse proprii care ar putea astfel create. Deci e nevoie de o mai bună coordonare a practicilor curente între statele membre. Vă propun să trecem acum la schimbul de opinii. Și am să dau mai întâi cuvântul acelor colegi care au solicitat să intervină. Acum, eu v-aș ruga să nu uh, interveniți mai mult de 3 minute, maxim 3 minute, în așa fel încât fiecare să aibă ocazia să se exprime. Prima intervenție din partea domnului Bereschi Gregor, să pare rău dacă nu pronunț corect, membru al Senatului în Polonia și președinte al Comisiei pentru Bugete, membru al grupului ECR. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, dați-mi voie să felicit grupul uh, de experți la nivel înalt și președintele Monte, Monti pentru raportul prezentat. Concluziile acestui raport în anumite uh, domenii pot fi pe deplin susținute. Susținem principiul unui buget echilibrat al Uniunii Europene lucru deosebit de important, așa cum spunea și domnul președinte. Nu ne dorim ca Uniunea Europeană să devină o clientă constantă a băncilor. Iată, deci, e un principiu ce merită susținut. Un alt principiu important și demn de subliniat îl reprezintă această idee de a restructura, de a simplifica, de a clarifica bugetul european, bugetul Uniunii Europene. Și pe această idee o putem susține, cu atât mai mult cu cât există dorința aceasta de a elimina orice formă de reduce și rabate acordate uh, unor țări. De aceea cred eu că acea parte a, a raportului poate ar merita să fie aprofundată, ținând seama și de activitatea economică a acelor antreprenori uh, din Uniunea Europeană care vor fi poate afectați de această taxă pe carbon. Aceasta trebuie analizată în lumina competitivității întreprinderilor europene și limitarea unei competi- limitarea competitivității printr-o astfel de taxă s-ar putea să aibă efecte asupra chiar a veniturilor de care va beneficia bugetul european. Deci lucrurile trebuie să fie bine ponderate, bine gândite. Și în, nu m-aș concentra pe găsirea unor uh, noi surse de venituri pentru bugetul european în acest sens, ci m-aș gândi mai degrabă la o taxă pe tranzacțiile financiare, ceea ce ar fi mult mai simplu de implementat uh, și mult mai simplu chiar și ținând seama de diversitatea statelor care compun Uniunea Europeană. De aceea, la nivel de cheltuieli, tratatul de funcționare a Uniunii Europene uh, cere din partea noastră ca anumite politici să fie realizate și în acest sens bugetul este mai degrabă clar, strict, ferm, nu e așa de flexibil. Deci susțin ideea din raport și anume să analizăm felul în care politica agricolă comună se desfășoară, precum și alte politici care reprezintă o parte importantă din bugetul european. Mulțumesc, domnule președinte, pentru atenție. Mulțumesc și acum are cuvântul colegul nostru, Karel Fidler, vicepreședinte al Comisiei pentru Bugete în Camera Deputaților din Cehia. Și domnul este independent din punct de vedere politic. den, děkuji, eh, děkuji za slovo. Eh, já jsem si dělal poznámky během těch eh, proslovů. Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. Am notat cu atenție ideile din prezentare și, sincer, am detectat oarecare contradicție în cele auzite. Dacă nu mă șel, domnul Arthui este cel care spunea că partea referitoare la veniturile fiscale și vamale scade constant și că mare parte din accent a fost pusă pe respectarea politicilor uh, de mediu, pe realizarea lor. Și politicile noastre industriale trebuie să fie la înălțimea așteptărilor uh, măsurate cu uh, unitate de măsură ecologică din punct de vedere al mediului. Eu cred că sunt foarte, foarte multe bunuri neeuropene care vin din afara Uniunii Europene, care inundă piața europeană, care vin din alte părți ale lumii, care beneficiază de avantaj concurențial, pentru că ei nu trebuie să respecte aceleași reguli ca și noi. Eu vin dintr-o regiune în care se produce oțel în Cehia și îi văd pe oameni, îi văd pe oameni, oamenii înțeleg ce vreau eu să spun. Mă gândesc la oțelul chinezesc. Uh și dacă noi ar trebui să insistăm doar pe aspecte de mediu, fără nicio îndoială, e bine și frumos, e nobil, dar partenerii noștri comerciali ar trebui și ei, nu, să respecte exact aceleași reguli dacă își doresc să vândă pe piețele noastre. De aceea cred eu că singurul lucru pe care îl putem face este să ne apărăm și să folosim acea uh, Uh, marja de manevră la nivel vamal pe care o avem. Pentru că, da, bun, nu putem să spunem chinezilor, dacă nu respectați uh, uh, uh prevederile de mediu, o să spărim noi producția. Nu, ce avem nevoie de măsuri de protecție și în acest sens cred eu că Uniunea Europeană nu-și face munca, nu apără în mod corect interesele noastre și ale pieței noastre unice. taxele vamale și partea aceasta corespondentă din uh, bugetul european scade. Iată, o șansă pentru a o uh, relansa, pentru a o spori din nou. Ceea ce ar însemna, în același timp, că multe întreprinderi europene dintr-o dată vor câștiga în competitivitate, nu? Noi am auzit, ni s-a tot spus că avem și o problemă cu șomajul în Europa. Ceea ce observăm este că productivitatea a sporit, producția a sporit și cu toate acestea, în continuare avem nevoie de oameni calificați și avem o rată de șomaz ridicată. Deci toată lumea e de acord că sistemul de învățământ nu e la înălțime, de formare nu e la înălțime. Domnul președinte, mulțumesc. Da, e adevărat că exemplul acesta al oțelului Uh, va trebui să impună Uniunea Europene o revizuire a politicii sale comerciale și o regândire a instrumentelor. Uh, americanii au în acest sens taxe de peste 250% și Europa are doar 20%. E ca și cum își cere scuze, nu? Va trebui la un moment dat să ne aplecăm asupra acestui subiect. Și acum are cuvântul doamna Isabel Toma, deputat, membru din Parlamentul European și membru a grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte, și eu la rândul meu doresc să mulțumesc tuturor membrilor uh, comisiei noastre pentru faptul că, iată, încercăm să găsim o soluție pentru a ieși dintr-un impas. Un impas și anume un sistem opac, am vorbit despre rabate, dar am vorbit și despre acea constelație de instrumente financiare pe care dumneavoastră, domnule președinte, le cunoașteți. Le-ați tot evocat. Apoi, un alt aspect, e vorba și de un impas în sensul că sistemul nostru e contrar tratatelor, spiritului tratatelor. Uh, s-a amintit foarte clar că e nevoie de resurse uh, proprii ale Uniunii Europene, ori noi știm foarte bine că aceste contribuții din partea statelor membre nu sunt resurse proprii de adevăratele, ci consimțite, așa, acordate de statele membre, ceea ce explică faptul că avem un buget care scade și tot scade în fiecare an cu state membre și le găsesc o scuză care și ele au de ales între fie diminuarea uh, veniturilor din bugetul național, fie diminuarea uh, veniturilor din bugetul european, a contribuției la bugetul european. Putem înțelege asta. Acum, din păcate, domnul comisar a trebuit să plece, însă vreau să salut dorința comisiei pentru a se angaja, de a ajunge la un nivel de 50% uh, de resurse proprii în bugetul european pentru următorul cadru financiar multianual. Bravo! Însă, în același timp, ne trebuie și o fiscalitate logică, cu obiective de mediu. Asta împărtășesc această idee, deși cred eu că și în acest caz va trebui să ne gândim uh, la o, o transformare profundă a investițiilor, în așa fel încât să avem o transformare ecologică, să regândim politica de coeziune și împărtășesc și ideile colegului din Cehia. E adevărat, noi în Parlamentul European am votat ceea ce numim ajustarea la frontiere și ne gândim că taxa aceasta uh, carbon n-ar trebui să fie plătită doar de europeni și mai mult decât atât să fim penalizați și pe latura competitivității. Deci să plătim această taxă și pentru acele produse care uh, sunt foarte uh, um, uh, dense din punct de vedere al emisiilor de CO2. Salut ideea de a ține seama și de o taxă pe tranzacții financiare pentru a evita specula. Dar, dacă îmi permiteți, aș dori să insist și asupra acelei fair tax, taxă echitabilă, cum au spus experții. Uh, eu cred că cel mai important este să fim echitabili, să, fim, uh, să avem o adevărată dreptate, justiție fiscală, care de fapt se află în miezul proiectului european, dacă vrem ca acesta să continue. Și de aceea cred eu că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. Astăzi, întreprinderile multinaționale, cele care au cele mai mari profituri și beneficii, sunt cele care plătesc cel mai puține impozite și participă cel mai puțin la această obligație de contribuție fiscală, de impozitare. 0,005% contribuții fiscale ale întreprinderii Apple în Irlanda, subliniate de comisie și penalizate de comisie. Cred eu că în acest sens, da, putem spune că am avansat un pic, însă nu ne aflăm decât la început. O, un început de drum care nu ține seama de ceea ce apare uh, ca și bogăție și anume capitalul dematerializat, imaterializat, Uh, bunuri care deocamdată încă nu sunt impozitate și în orice caz nu s-a stabilit o rată de impozitare, deci pentru a evita și dumpingul fiscal. Și am să închei cu două observații. Una referitoare pe subsidiaritate, domnule Lamasur, pentru că într-adevăr aveți pe deplin dreptate. Când e vorba de decizii, de integrare a unor noi uh, Uh, competențe pe politice existente. E clar că e nevoie de eficiență și subsidiaritatea se poate aplica, dar atenție, s-ar putea să fie vorba și de politici noi. Gândiți-vă, spre exemplu, ce am făcut la, uh, pe tema șomajului în rândul tinerilor, planul de redresare economică pentru care subsidiaritatea nu e posibilă. De aceea cred eu că trebuie să avem curajul să spunem, și știu că e greu în Parlamentul ăsta, să avem curajul să spunem că nu putem continua să tot transferăm sume am văzut asta și la fondul de investiții strategice, care de fapt a venit și a tot ciugulit din alte linii bugetare, investiții uh, de viitor, cercetare, refugiați. Din nou, am ciugulit din alte instrumente financiare. Și acum, chestiunile de securitate, și mă opresc aici, domnule președinte, securitatea. Știm care sunt sumele, știm foarte bine că nu vom putea să continuăm să uh, tot transferăm sume. Mulțumesc! Și restul o să spun altă dată, domnule, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă Toma. Alain masur ne va părăsi peste câteva minute, așa că dacă sunteți de acord, și vrea mai întâi să-i dau cuvântul în așa fel încât să ne împărtășească observații și reacții ca urmare a celor spuse de experți, ca urmare a intervențiilor uh, celor care au vorbit mai întâi. Vă rog. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul. Câteva observații, reacții și răspunsuri. Trebuie să ne dăm seama de faptul că calendarul ne va da timpul să facem niște studii suplimentare, așa cum au uh, sugerat unii dintre dumneavoastră. Și de asemenea vom avea timp să discutăm uh, fiecare în propriul său parlament, toți împreună, la Consiliul de Miniștri de Finanții, pentru că până la urmă Ideea, obiectivul, așa cum a spus și domnul comisar Oettinger, este să fim pregătiți pentru ca reformele asupra cărora ajungem la o înțelegere să fie operate în același timp cu intrarea în vigoare a cadrului financiar multianual, deci începând din 2020. Trebuie de asemenea să facem o distinție, așa cum am făcut și la grupul la nivel înalt, o distinție între uh, sursele noi de venituri, care ar putea să fie profitabile pentru bugetul uh, celor 27 de state membre, și acele venituri care ar putea să financeze cooperările consolidate. Până acum am avut puține uh, cooperări consolidate care nu aveau nevoie de un buget specific. Însă, printre proiectele deja angajate sau menționate la Consiliu, se numără cooperări pe subiecte importante și costisitoare. Taxa pe tranzacțiile financiare, care a fost uh, evocată și de Isabel Tomaș, de domnul Valenski, dacă într-o bună zi hmm, va vedea lumina zilei, ar putea să fie folosită pentru a finanța cooperările consolidate. La fel și impunerea beneficiilor Băncii Centrale Europene și acest uh, drept al Băncii Centrale Europene uh, de uh, a impune taxe celorlalte bănci. De asemenea, cred că trebuie să facem distinția între ce putem face, nu spun imediat, dar ce am putea face așa, într-o primă fază, peste trei ani. Mă gândesc și, mă rog, e părerea mea, nu a grupului la nivel înalt, că așa numita CCCTB, uh, baza comună de impunere uh, a um, întreprinderilor, deci această armonizare a impunerii profitelor întreprinderilor ar putea să intervină peste mult timp, mai mult timp decât am crede. Să sperăm că vom ajunge la un acord la această armonizare a bazei fiscale, dar nu este și armonizarea ratei impozitelor. Și probabil că o parte din această taxă va putea să financeze bugetul european, dar va trebui să fim atenți la ce se întâmplă și restul lumii, recomandările OCDE și apoi să vedem ce se întâmplă cu noua administrație americană care este foarte activă pe acest, uh, pe acest subiect. Să nu uităm de asemenea că impozitele pe care eu le-aș numi moralizatoare, taxa pe carbon, aceste impozite de fapt nu uh, ne aduc cine știe ce venituri. Mai bine zis, dacă își ating obiectivul moral și anume a descuraja poluarea, păi atunci înseamnă că vom câștiga din ce în ce mai puțin bani din aceste impozite. Însă înainte de a reduce uh, în mod semnificativ emisiile de dioxid de carbon, va mai trece ceva timp. Dar așa, așa s-a întâmplat și cu taxele vamale. La început, ele finanțau practic exclusiv bugetul european, dar încetul cu încetul ele s-au diminuat. Și cum au spus reprezentanții de la birourile de studiu, avem acum un întreg evantai de propuneri, nu ne mai bazăm doar pe o singură resursă. Președintele Berenski a insistat pe legătura între revizuirea uh, veniturilor, dar și a cheltuielilor. Nu trebuie să dezavantajăm în vreun fel în propunerile noastre uh, întreprinderile europene față de întreprinderile străine. Și încă o dată, privind taxa carbon, uh, taxa pe carbon, dacă această taxă este plătită de întreprinderile care produc uh, bunuri în Uniunea Europeană, atunci ele nu trebuie să sufere de pe urma concurenței uh, întreprinderilor care funcționează în afara UE și exportă aceste bunuri în Uniunea Europeană. Aș vrea să corectez puțin ce a spus unul dintre vorbitori apropo de taxele vamale. Noi nu putem să hotărâm de azi pe mâine să creștem taxele vamale. Putem să hotărâm să avem acest instrument de apărare comercială uh, întărit și să avem măsuri antidumping consolidate, dar în rest nu putem să facem uh, cum a sugerat vorbitorul. Mulțumesc, domnului Lamasor. Înainte de a lăsa să plece, aș vrea să-l întreb dacă taxa pe tranzacțiile financiare nu prezintă un risc și anume să încurajeze delocalizarea tranzacțiilor financiare, pentru că nimic nu este mai ușor de delocalizat decât o tranzacție financiară. Da, asta ne spun um, actorii de pe piața financiară. Eu unul nu cred. Și Comisia Europeană a făcut o treabă excelentă în acest sens. Părerea mea personală, dar strict personală este că în următorii ani, mai ales având în vedere negocierile de, pentru ieșirea Regatului Unii din UE și gândindu-ne care va fi viitorul uh, centrului financiar de la Londra și legăturile uh, pe plan financiar între UE și Regatul Unii și gândindu-ne și la noua legislație americană la care ne așteptăm acum privind reducerea impozitelor, de reglementarea, eu nu cred că ne vom lovi atât de rapid de o delocalizare a tranzacțiilor financiare, dar este părerea mea personală. Mulțumim, mulțumim lui Alain Lamasur. Reluăm uh, uh, lista vorbitorilor. Antonio Misiani, membru al Comisiei de Bugete uh, de și reprezintă Camera Deputaților din Italia. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Bugetul, actuala structură a bugetului Uniunii Europene este mai mult ca sigur un, uh, un factor important din criza UE și bugetul, viitorul bugetului este condiția sine qua non pentru a relansa proiectul comunitar. Din acest punct de vedere, raportul Monte reprezintă un bun punct de plecare, unul deosebit de interesant și cu care sunt în mare parte de acord. Bugetul comunitar actual poate să fie criticat din mai multe puncte de vedere, aceste aspecte criticabile deja au fost menționate, nu vreau să le reiau, dar aș vrea să revin la acele propuneri care mi-au atras atenția în raportul Monti. Spre exemplu, sunt de acord cu ideea de a crește ponderea resurselor proprii față de uh, Uh, transferurile bazate pe venitul național. Și de asemenea împărtășesc ideea de a face o legătură între noile resurse proprii și domeniile în care intervine politica comunitară, referindu-ne la piața unică, coordonarea fiscală și, în același timp, la uh, Uniunea pe tema energiei, protecția climei, lupta împotriva schimbărilor climatice, mi s-au părut foarte atrăgătoare propunerile prezentate în intervențiile precedente în ce privește resursele proprii uh, verzi. Mi se pare indispensabilă abolirea mecanismelor de ajustare care sunt opace și puțin lizibile, care au fost introduse încetul cu încetul de anumite state membre de asemenea și respectul principiului de subsidiaritate în constituirea bugetului și ideea de a avea un buget care să poată să aibă o geometrie variabilă în funcție de domeniile în care intervine Uniunea Europeană. De asemenea, mi se pare fundamentală tema consensului cetățenilor europeni atunci când se gândesc la Uniunea Europeană. Și tema noilor indicatori mi se pare interesantă, ca să evaluăm mai bine și într-un mod mai aprofundat costurile și beneficiile politicii comunitare. Trebuie neapărat să depășim uh, această fază în care se fac doar niște calcule pur monetare între venituri și uh, uh, randamenta Uh, um, investițiilor pe care și a contribuțiilor pe care le fac statele membre către bugetul european. În concluzie, aș vrea să spun, dacă obiectivul pe care majoritatea dintre noi ne-l fixăm este să relansăm proiectul comunitar, atunci a avea o creștere uh, um, semnificativă a bugetului european, peste 1% din PIB-ul european, Uh, deci dacă chiar vrem să avem un buget mai mare, atunci să nu mai fie un subiect tabu, pentru că bugetul de astăzi nu are cum să corespundă ambițiilor europene pe care ne le-am fixat. Da, trebuie să păstrăm principiul neutralității fiscale și principiul subsidiarității, dar nu putem să ne imaginăm că bugetul european este atât de limitat. Eu nu spun că trebuie să împovărăm și mai mult pe cetățenii europeni și pe întreprinderile europene, nu spun să uh, Uh, creăm noi uh, taxe. Pentru că uh, dacă um, realizăm anumite proiecte pe scară europeană mai degrabă decât pe scară națională, se pot face economii și se pot obține profituri mai mari. Însă există nenumărate surse de venituri, nu doar taxa pe tranzacțiile financiare, ci și alte uh, taxe și aș vrea să mai adaug ceva și închei o mai mare implicare a parlamentelor naționale într-un mod uh, non-formal pentru a evalua bugetul european. O idee care a fost menționată în introducere nu este doar oportună, ci necesară și trebuie să fie pusă în aplicare. Mulțumesc. la Mulțumesc. Acum are cuvântul Norbert Brackman, care este membru al Bundestagului și membru la Comisia de Bugete din partea grupului CDU, CSU. Eh. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer la câteva puncte care vor prezenta într-o lumină mai pozitivă sau mai puțin pozitivă această temă a propriilor resurse pentru bugetul european. A spus că este nevoie de o aliniere a obiectivelor naționale cu cele europene dacă nu ne dorim o risipire a resurselor financiare. V-ați referit la situația Serviciului European de Acțiune Externă, care a fost creat tocmai pentru a nu risipi uh, mijloacele financiare existente la bugetul european și că este nevoie și de eforturi naționale pentru ca întreaga abordare să se bucură de succes. Pe de altă parte, se ridică întrebări în momentul în care se spune că trebuie să păstrăm cadrul financiar multianual, ceea ce presupune o planificare anterioară cu șapte ani înainte și în același timp spuneți că ar, că este posibil să întâmpinăm anumite dificultăți pe parcurs, cum ar fi niște factori speciali, uh, extraordinari, cum ar fi uh, fenomenul migratoriu și uh, ne-a spus că nu mai putem accepta crearea unor instrumente financiare externe în afara bugetului european și că pe viitor, în același timp, trebuie să facem față unor asemenea situații de urgență și uh, Uh, faptul că nu recunoaștem, nu... Deci cum o să reușim să facem față tuturor acestor contradicții? Deci renunțăm la cadrul financiar multianual pe șapte ani uh, sau și uh, venim și ne îndreptăm înspre o structură anuală pentru a fi mai flexibili. Și apoi, uh, dacă definim un cadru de reglementare care să garanteze o stabilitate financiară, printre altele, atunci toate statele care au uh, moneda unică ar trebui să uh, fie solidare între ele. Mie mi se pare că nu există o asemenea disponibilitate, ci din, din potrivă Comisia Europeană face tot felul de propuneri pentru diferite noi cheltuieli, însă nu există o disponibilitate de a respecta uh, normele prevăzute de tratate. Este o întrebare, un aspect important din punctul de vedere al încrederii uh, reciproce între statele membre și în instituțiile, uh, între statele membre Europene și în instituțiile europene. Mulțumesc. care cuvântul domnul Gerard de Pre, membru al Comisiei pentru Bugete în Parlamentul European, coraportor pe dosarul care se ocupă de resursele proprii. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt vreau să repet uh, felicitările mele la adresa membrilor grupului de lucru prezidat de domnul Monti și mulțumesc și doamnelor care uh, au luat cuvântul mai devreme. Toate aceste contribuții uh, sunt foarte bine uh, redactate și precise din punct de vedere tehnic. Nu o să vă mire uh, prezentarea mea pentru că eu sunt co-raportor pentru uh, introducerea unui nou sistem de resurse proprii. Toată lumea este de acord că sistemul actual cu aceste reduceri, rabaturi și toate aceste fonduri extrabugetare nu mai poate dura. Și acest uh, principiu sfânt al uh, uh, randamentului uh, echitabil pentru banii investiți în bugetul european uh, nu este unul uh, um, care poate să ne permită să ne atingem obiectivele pe viitor. Am totală încredere în faptul că nu noi suntem cei care avem ultimul cuvânt în ce uh, privește bugetul. Nu noi avem ultimul cuvânt, ci dumneavoastră, parlamentele naționale. De fiecare dată când vorbim despre bugetul comunitar, atunci uh, statele membre uh, sunt cele care discută și iau hotărârile și de aceea, tocmai pentru că parlamentele naționale uh, pot să hotărască și să dezbată, noi vrem să uh, păstrăm o strânsă colaborare cu dumneavoastră și să putem să discutăm în mod aprofundat. Când ne gândim la noile resurse proprii, e clar că trebuie să fim atenți la mai multe detalii. Eu am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Credeți că la nivelul Parlamentelor Naționale am putea să ajungem la un acord ca la un moment dat 50% din bugetul comunitar să provină din resursele proprii? și atunci contribuțiile naționale nu ar depăși 50% din bugetul comunitar. Credeți că acest obiectiv uh, ar putea să devină uh, un punct uh, convergent între parlamentele noastre? Apoi, această regulă de limitare a bugetului european, astfel încât să nu depășească 1% din venitul național brut, poate cândva să fie schimbată sau este ne Uh, negociabilă. Credeți că acest principiu, deci a nu depăși limita de 1%, chiar este bătut în cuie? Toată lumea este de acord, sau mă rog, experții au spus acest lucru, că acest sistem de resurse proprii noi nu se poate baza pe o singură resursă, ci va fi nevoie de un coș de resurse. De ce avem nevoie de un coș de resurse? Păi din diferite motive. Pentru că um, în funcție de categoria de resurse, acestea nu au același impact în toate statele membre. Apoi, pentru că există taxe care se autodistrug, cu cât sunt mai eficiente, cu atât dispar mai repede. Apoi, pentru că există resurse proprii care uh, vor evolua, vor crește progresiv uh, și nu va fi nevoie să uh, adăugăm altele. Însă, mixul acestor surse de venituri proprii uh, va trebui ales cu mare grijă în urma unor discuții pe fond cu parlamentele naționale, deci să vedem exact care va fi componența acestui coș și echilibru între diferitele surse de venituri. Mai am o întrebare. În ce ritm și conform căror modalități vor fi introduse noile resurse proprii? Tocmai ați vorbit Ați amintit faptul că Comisia va trebui să facă noi propunere înainte de sfârșitul anului pentru noul cadru financiar multianual și va stabili și suma cheltuielilor uh, autorizate. Ori această constrângere este de neînchipuit pentru că nu putem să facem față situațiilor neprevăzute. Și va trebui să ne gândim și la consecințele uh, Brexitului la prima vedere, după estimările uh, uh, făcute recent, ar trebui să avem o reducere a veniturilor de 10 miliarde de euro. Deci așa, potrivit ultimelor estimări. Există două căi de a face față acestei reduceri bugetare, deci de 10 miliarde. Putem să reducem cheltuielile, ceea ce nu este opțiunea mea, sau realimentăm bugetul. I-am spus 10 miliarde ținând cont și de cheltuielile care nu vor mai avea loc în Regatul Unit, care reprezentau ca 7 miliarde. Deci am putea să ne gândim că într-o primă etapă aceste 10 miliarde care ne vor lipsi vor fi înlocuite de uh, o nouă sursă de venituri sau un coș de uh, uh noi resurse proprii astfel încât să nu existe un impact asupra contribuțiilor uh, uh, bugetelor europene din statele membre care rămân. Încă o întrebare pe care vreau să vă adresez și închei, domnule președinte. E vorba despre rețete suplimentare, dar care ar putea să aibă un impact neașteptat. Parlamentele naționale ar fi de acord cu următoarea teză. Veniturile care decurg din politici uh, tipic europene, ca de exemplu uh, politica de concurență. Există amenzi impuse în urma unor hotărâri judecătorești. Am putea considera că este legitim ca cuantumul acestor amenzi care decurg din aplicarea unor politici tipici europene să revină de drept bugetului comunitar? Vă dau un exemplu vom introduce un nou sistem de autorizație prealabilă pentru a intra pe teritoriul lui, așa cum au făcut americanii. Se numește sistemul intrări și ieșiri. Oamenii vor trebui să plătească. Oamenii uh, vor trebui să plătească uh, în acest sistem care va fi gestionat uh, um, conform unui model centralizat. Acești bani ar trebui să revină direct bugetului comunitar și mi-aș dori ca și pe viitor atunci când există niște uh, venituri pe care le obținem datorită aplicării uh, dreptului comunitar, uh, să putem să beneficiem direct la bugetul comunitar de aceste venituri. Mulțumesc. Acum are cuvântul domnul Stesin, membru al Parlamentului polonez, președintele Comitetului de Finanțe Publice și membru al grupului ECR. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Chciałbym przede wszystkim podziękować za możliwość uczestniczenia w tej bardzo ciekawej dyskusji, pokazującej, że jak... Vă mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-o oferiți de a participa la această discuție interesantă care ne demonstrează cât de mult a lucrat Parlamentul European, cât de mult s-a implicat în activitatea grupului de înalt, în, la nivel înalt, prezidat de domnul Monti. multe aspecte, multe elemente ale concluziilor acestui raport trebuie să fie sprijinite, de exemplu, renunțarea la derocări, la rabat, rabatări. Este important ca sistemul bugetar european să fie unul uh, ușor de înțeles, pentru că cetățenii europeni își doresc să știe cum se formează bugetul european, un instrument uh, de o importanță vitală uh, care trebuie să fie uh, deschis și transparent. Pe măsură ce căutăm proprii resurse pentru bugetul european, noi resurse, nu trebuie să uităm câteva principii de bază. Taxa pe tranzacții financiare este o soluție posibilă, însă ideea unei taxe pe dioxidul de carbon cred că trebuie să fie analizată mai în profunzime, pentru că nu trebuie să pierdem din vedere importanța competitivității economiei europene în întregimea sa. Președintele s-a referit la solidaritatea care este principiul de bază a Uniunii Europene. Cetățenii Uniunii Europene în continuare au standarde diferite de bunăstare și uh, economia uh, Poloniei depinde foarte mult de cărbune ca sursă energetică. Impunerea unei anume opțiuni politice ar putea să aibă rezultatele contrare. Pentru că dacă se impune o anumită, o anumită politică unui stat, statul respectiv va încerca să obțină o compensație, un rabat, ceea ce va submina o nouă abordare, o nouă structurare a bugetului uh, european. În momentul în care urmărim politici uh, de mediu, este important să convingem și statele terțe. și o modalitate de a putea obține acest lucru este uh, in, uh, posibilitatea de a introduce sau de a păstra uh, veniturile obținute din taxele uh, vamale. Mulțumesc! Bineînțeles, dar o taxă carbon la frontierele externe ar fi ca un fel de taxă vamală. Și acum François Marc, care este senator în Senatul francez, membru al grupului socialist și membru al grupului de finanțe, dar și a fost și raportor general. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc, evident, tuturor celor care au luat cuvântul și care ne-au prezentat orientările acestui raport uh, al grupului de experți la nivel înalt. Și mă bucur pentru că există o formă de consens, consens asupra diagnosticului și consens în ceea ce privește foaia de parcurs referitoare la orientări uh, referitoare la declarația de intenții pentru a revizui dispozitivul european. Acum, de la vorbe până la fapte, mai e cale. Și e nevoie de precizări, precizări utile asupra cărora ne putem pune întrebări. Mai întâi, în ceea ce privește conținutul. Bun, intențiile sunt evident uh, nobile, pentru că cu mijloace echivalente vom încerca să facem și mai multe în Uniunea Europeană și vom face și economii la nivel național. Deci nu putem decât să salutăm aceste intenții uh, laudabile. Dar atunci când ni se spune că va exista o mai bună orientare a cheltuielilor europene către politici cu valoare adăugată suplimentară, ne putem pune întrebarea ce fel de alunecări se vor opera în acest uh, buget european, care sunt programele asupra cărora am putea face anumite economii, pentru că asta nu se precizează în text. Și apoi am câteva întrebări mai degrabă tehnice, pentru că unul din subiectele de îngrijorare astăzi reprezintă previzibilitatea contribuțiilor naționale la bugetul european. Spre exemplu, în cazul Franței am constatat că în 2013 avem 2 miliarde de euro în plus, ca și prevederi, și pentru alți ani avem 1,2 miliarde mai puțin. Deci vedeți că diferențele sunt imense. Și deci previzibilitatea aceasta și ușurința cu care se realizează munca bugetară va trebui să fie luate în considerare în obiectivele ce trebuie realizate. Și, evident, acea chestiune a beneficiilor obținute. Dumneavoastră ați evocat acest subiect și cred că suntem cu toții de acord asupra faptului că trebuie să venim cu elemente complementare, suplimentare, pentru a explica cât mai bine lucrurile opiniei publice. Să explicăm că acțiunea noastră comună la nivel european este una legitimă. Și în acest sens, aș dori să știu dacă Parlamentul European și Comisia prevăd niște lucrări în acest sens în anul 2017. Care ar putea fi acei indicatori principal, pertinenți care să fie uh, luați în considerare în așa fel încât să îmbunătățim analiza noastră și să avem argumente pertinente în așa fel încât față de opinia publică să fim în măsură, să fim mai eficienți și să explicăm cât de important este să finanțăm bugetul european. Și un ultim aspect. Dacă nu mă înșel, domnul Calvin va fi cel mai în măsură să răspundă, pentru că domnul la măsură a plecat. Raportul grupului de experți la nivel înalt referitor la resurse proprii nu s-a oferit, nu s-a referit și la eventualitatea unei taxe, unei redevențe pe transport uh, rutier care ar putea să se înscrie în cadrul directivei Eurovignet, o taxă în ceea ce privește, spre exemplu, sectorul aviatic pe biletele de avion. Aș vrea să știu care sunt motivele uh, pentru care s-au îndepărtat aceste opțiuni. Uh, sunt motive tehnice sau sunt mai degrabă motive politice, pentru că aceste măsuri s-ar putea să nu fie neapărat foarte acceptate. În ceea ce privește previzibilitatea, pot să vă spun că există o distorsionare între angajamentele de plată și plățile efectuate. Contribuțiile statelor membre se bazează pe plăți. Bugetul european pe care îl votăm în fiecare an, noi de fapt votăm angajament de plată, angajamente de plăți. 157,8 miliarde pentru anul 2017. Iar plățile sunt în jur de 130 de miliarde. Iar fenomenul pe care îl constatăm este că plățile nu sunt solicitate de către statele membre, ca și cum ar fi întârzieri în angajarea, demararea anumitor programe. Și asta e un fenomen care ne îngrijorează pe noi. Și aici, dragi colegi, din partea Parlamentelor Naționale și membri ai Comisiilor pentru Finanțe și Bugete, vă întreb, e vorba de o dificultate pe care le-ar putea avea anumite state membre pentru că uh, nu se acoperă în întregime cheltuielile uh, pe aceste proiecte și atunci, având în vedere că este austeritate, uh, e un fel de retragere din joc a statelor membre, pentru că e foarte greu să completeze acea contribuție financiară necesară. Și a doua semn de întrebare este, oare nu cumva se datorează complexității achizițiilor, licitațiilor care se realizează la nivel european pentru a putea debloca creditele. Ne întrebăm în fiecare an, pentru că în fiecare an ni se dau banii înapoi. Și în fond, statele membre restituie niște fonduri la sfârșit de an, pentru că, contrar celor prevăzute inițial, nu au fost lansate acele apeluri de credite necesare. Și e o dificultate, pentru că Europa vrea să încurajeze investițiile și de fiecare dată când se începe un nou cadru financiar multianual, timp de 2-3 ani, observăm că se stagnează și avem acel efect uh, Uh, de care vorbea adinaur domnul Depre, și anume că la început de cadrul financiar multianual sunt prea puține plăți și la final, la finalul cadrului financiar multianual, observăm că există solicitări nenumărate de uh, uh sume neplătite, uh, restanțe, așa cum am observat în 2013, și în 2014. Era o mică paranteză. Și acum dau cuvântul colegului nostru, membru al Parlamentului European, domnul Vladimir Manca, membru al grupului socialiștilor și democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Eu aș dori să susțin cele spuse de dumneavoastră chiar adineori, și anume, deficitele din bugetele naționale în multe țări se confruntă cu această problemă a plăților întârziate. E o problemă identificată de comisie și asta duce la dificultăți, dificultăți în organizarea planificării noastre pentru cadrul financiar multianual. Noi avem primari din statele membre care se plâng de faptul că banii nu ajung la destinație și că sistemul nu funcționează pentru că el ar trebui să se bazeze pe uh, ceva previzibil, însă nu funcționează. Să vă dau un exemplu. Acum trei ani de zile, uh, am pus presiune asupra Consiliului și am spus, da, avem nevoie de mai mulți bani pentru Frontex, pentru agenția Frontex, care apără frontierele noastre externe. Și Consiliul spunea, da, da, da, e urgent. Și până la urmă s-a ajuns că nu. Și ce s-a întâmplat? Ne-am confruntat cu dezastre la frontieră și Consiliul dintr-o dată a trebuit să tripleze bugetul. Păi vedeți că nu se poate funcționa așa. Noi trebuie să venim cu rezultate concrete bazate pe ceea ce scrie la tratatul de la Roma și să respectăm acest tratat. Și mă bucur de faptul că grupul de lucru uh, al experților la nivel înalt condus de domnul Monti și alții au venit cu această cu acest document de foarte mare, foarte bună calitate. Și mă bucur de faptul că acest document examinează și ideea unui buget uh, ecologic pentru Uniunea Europeană. Acolo unde sunt emisii, ar trebui ca acestea să fie taxate, impozitate. E calea cea mai bună pentru a îi ajuta pe proprii noștri antreprenori, fără de care aceștia o să fie ejectați de pe piață. Și în final, E vorba de acele instrumente pe care trebuie să le implementăm având în vedere acordul obținut la Paris. Deci dacă ajutăm bugetul european, vom ajuta mediul înconjurător. Popoarele europene sunt de părere că noi furăm bani de la bugetul național și că le punem la, uh, în coșul comun european. Dar ce nu știu eu este că 90% din sumele acestea se întorc înapoi în statele membre. Domnul Amasur a spus clar, trebuie ca aceste uh, lucruri pe care le putem face împreună la nivel european să le facem în mod mai eficient dacă e să avem o politică uh, de apărare comună și o politică externă comună, am putea să, să, să economisim 100 de miliarde de euro pe an pe achiziții publice, pe licitații. Și o șansă extraordinară asta. Deci, pentru a face acest lucru, avem nevoie de un buget european inteligent, isteț. Avem nevoie de un buget în care oamenii să aibă, într-adevăr, dovada că se face ceva concret pentru ei. Merci. Președintele, mulțumesc. Mulțumesc, domnule, domnule Manca, stimate colegi. Iată că am ajuns la uh, finalul acestor solicitări de intervenții din partea deputaților prezenți. Uh, mă uit în sală în așa fel încât să văd că nu mai dorește, dacă mai dorește cineva să intervină. Se pare că nu este cazul. Atunci am să-l rog pe domnul Calvin să ne facă o, un răspuns ca și reacție la cele spuse de experți și să răspundă astfel la întrebările adresate de către deputați. Da, vă rog, doriți să interveniți? Aveți posibilitatea să o faceți. Spuneți doar cine sunteți. Merci. L'intervenant Jorgen Anderson. Dorește să intervină domnul Anderson, membru al Comisiei pentru Finanțe din Parlamentul suedez și membru de asemenea și din Partidul Moderat care ține de grupul PP. Vă rog, stimate coleg, aveți cuvântul. Cu microfon vă rugăm. Ja, ledsen. Tack så mycket. Jag trodde att det var fler som ville yttra sig så att jag... Mulțumesc, domnule președinte. Cred eu că foarte multe lucruri ar putea fi spuse și aș dori să mă refer la punctul de vedere suedez. Poate că noi am avea o părere diferită pe anumite aspecte. N-aș vrea să intru în detalii, însă vreau în mare să vă prezint punctul nostru de vedere. Noi nu suntem împotriva proiectului european, ci din potrivă credem că este un proiect foarte important și trebuie să continue să existe, să funcționeze în așa fel încât să avem un bun comun, o Europa în care să putem lucra cu toții pentru a întări prezența noastră la nivel economic și la nivel mondial. Eu cred că e într-adevăr ceva foarte important să nu pierdem din vedere acest aspect. Și aș mai adăuga ceva. În momentul în care vorbim despre scepticism față de resursele proprii, față de bugetul european și că uneori, da, spunem că nu e neapărat o idee foarte bună. Mă întreb oare nu cumva sunt și niște interese ascunse Cineva s-a referit la modelul suedez, spunând că e un exemplu demn de urmat. Dacă să ne uităm la frauda fiscală, pentru că, da, într-adevăr, noi în Suedia avem impostele cele mai ridicate din lumea întreagă. Însă nu trebuie să ne pripim cu concluziile. Eu aș spune că avem totuși o, o, o situație economică foarte bună și asta în ciuda unor impozite foarte ridicate. Dacă e să ne uităm la modelul suedez, care poate fi un exemplu demn de urmat, cred eu că tocmai este poate un uh, exemplu de contrast. Avem poate o atitudine protecționistă, poate suntem un pic așa închiși uh, și că ar trebui să avem mai multă deschidere. Însă deschidere aceasta suedeză ar trebui să ne permită să rezistăm mai bine pe piața internă, să ne permită să avem mai, multe, uh, mai mult uh, liber schimb, să avem o redistribuire a venitului, pentru că în fond despre asta este vorba. Suedia a avut mereu o, uh, uh, o adaptare structurală în rândul industriei și asta n-a fost ceva favorabil. Și de ce spun asta? Pentru că de multe ori avem impresia că bugetul european poate să facă mai mult decât ce poate el de fapt și de drept. Dar gândiți-vă că nu reprezintă decât 1% din PIB. Cu o serie întreagă de mecanisme care vin și ponderează de fapt acest 1%. Pentru că la urma urmei nici măcar nu e 1% din economia europeană. Deci noi nu putem gândi că 1% e chiar într-adevăr 1% și că vom rezolva astfel toate problemele cu care ne confruntăm. Deci ne putem gândi la asta. Cum am putea la relansa creșterea, economia în Europa și cum am putea să, re, să imprimăm un nou avânt uh, economiei mai multă birocrație, mai multă mai multe soluții administrative, uh, faptul că putem uneori să criticăm soluțiile găsite, până la urmă totul e complicat. Eu cred că ar trebui să găsim niște soluții mai simple, uh, care să permită cetățeanului, într-adevăr, să aibă de câștig de cauză de pe urma acțiunii desfășurate de către, de către noi, noi aleși și poate astfel vom reuși să și reducem birocrația, acea birocrație pe care o impunem bietului cetățean. Deci ar trebui să avem niște perspective diferite. Pentru că dincolo de impozite, dincolo de natura impozitelor, vor exista consecințe și consecințele vor fi diferite de la o țară la alta. Așa că trebuie să înțelegem asta și să respectăm această specificitate. Uh, pentru unii vor fi consecințe pozitive, pentru alții negative. Dacă sunt taxe pe tranzacții financiare, ele vor afecta diferit diferitele state membre, pentru că Europa e foarte diversă și diversificată și noi suntem uniți în diversitate. Deci, la un moment dat, dacă vrei să simplifici lucrurile, uh, ajungi la o situație în care trebuie să uniformizezi totul. Deci dacă ne dorim o spărire a bugetelor, a veniturilor, dacă ne dorim ca mai multe acțiuni să fie desfășurate la nivel paneuropean, dacă ne dorim să avem mijloace la dispoziție pentru a face față provocărilor viitorului, e bine, noi cu toții împreună va trebui să o sporim impostele la un moment dat. Și totul ne arată că mergem în această direcție, dacă într-adevăr vrem să dotăm Uniunea Europeană uh, de, cu mijloace, să avem o, o astfel de abordare, o perspectivă la nivel central. Uh, e adevărat că ni se spune un lucru, un discurs frumos și ne gândim cu toții la altceva, și anume la impozitare. Și cred că asta demonstrează deja ceva. Există realități, există structuri care trebuie respectate. Însă noi trebuie să vedem cum vom comunica față de cetățeni, cum vom încerca să rezolvăm problemele de mediu. Care este proiectul european în momentul de față, de fapt și de drept? Care este datoria noastră, de fapt și de drept? De aceea cred eu că trebuie să dăm dovadă de claritate și de transparență. Și proiectul european, da, este un proiect european important, dar trebuie să explicăm de ce este important pentru cetățeni. Totul merge mână în mână, pentru că nu poți să spui un lucru și să gândești altceva. Trebuie coerență între gândire și fapte. Și dacă îmi permiteți, uh, o paranteză. Cred că avem multe de făcut și am speranța că vom fi în măsură să promovăm acest proiect european împreună, în așa fel încât să întărim forța Uniunii Europene și competitivitatea ei, pentru că în fond despre asta este vorba. Acum, dacă e să vorbim despre creștere economică, Uniunea Europeană, dacă uh, vom avea creștere europeană în statele membre, e clar că și Uniunea per total va crește. Însă, pentru a promova acest lucru la nivel european, trebuie mai întâi să avem creștere în statele membre, pentru că, de fapt, baza de impozitare reprezintă baza veniturilor pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ne concentrăm pe creștere în așa fel încât să putem relansa, în fine, și bugetul european. Dacă că puteți răspunde acum la întrebări, comentarii ce v-au fost adresate din partea experților și din partea celor care au intervenit. Um, mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au participat la această discuție. Anul trecut, în urmă cu câteva săptămâni, a avut loc o altă conferință interparlamentară, care um, raportul nu fusese gata în momentul respectiv, Însă, cu ocazia respectivă, s-au discutat elemente similare legate de bugetul european și, sincer, mă surprinde faptul că, și am motive, cred că, să fiu opt, uh, optimist, pentru că mi se pare că există posibilitatea să ajungem la un consens. Bugetul actual nu este satisfăcător nici pentru Parlamentele Naționale, nici pentru Parlamentul European cu toții suntem uh, responsabili pentru a supraveghea, monitoriza banii contribuabililor europeni. Deci ideea de a îmbunătăți uh, bugetul, de a-l transparentiza mai mult, de a-l, uh, de a-l face să performeze mai bine, este, sunt toate elemente care îmi dau motive să fiu optimist că vom reuși să ajungem la un consens în legătură cu ce trebuie să schimbăm. Domnule președinte, în raportul nostru am uh, propus motivul principal de ce trebuie să schimbăm bugetul și cum trebuie să-l schimbăm. Am inclus, desigur, diferite surse posibile de venit. Unele au fost prezentate cu ajutorul uh, informațiilor excelente din partea oamenilor de știință prezenți astăzi alături de noi și de mai multe ori pe parcursul activității grupului de lucru Monti am asistat la asemenea prezentări și am încercat să includem în raportul final aceste prezentări, însă ideea de bază este că nu uh, batem în cuie, nu fixăm uh, sursele de venit, ci propunem anumite domenii posibile. Cum pot fi acestea combinate? Cum trebuie să arate până la, una, până la urmă coșul uh, final? este deschis încă discuțiilor și, desigur, ne dorim să creăm un coș cu diferite elemente care să reflecte într-un mod echitabil situația din diferitele state membre. Și acest coș trebuie să reflecte valoarea creată de Uniunea Europeană, trebuie să reflecte principiile care stau la baza Uniunii Europene. Acestea sunt chestiunile pe care am început, am încercat să le includem în, în uh, propunerea noastră. Dacă există o propunere de taxarea transportului rutier sau nu, putem discuta diferite surse de venituri, diferite combina- uh, variante de combinare acestor surse de venit. A fost, a fost adresată câteva întrebări concrete de asemenea și aș dori să sprijin cele spuse de domnul Tani și anume că este nevoie de crearea unor indicatori pentru beneficii și costuri pentru a depăși abordarea privind venitul, uh, venitul net furnizat de, de statele membre nu există niciun stat care poate să cuantifice beneficiile exacte, pe care, precise pe care le primește în urma uh, faptului că este membru al Uniunii Europene. Există și alte exemple din Polonia care ne arată cât de interconectate sunt uh, toate aceste elemente. Deci în momentul în care discutăm despre echilibre nete, când discutăm despre faptul că cel mai mare port maritim european este Rotterdam, uh, trebuie să înțelegem că acest lucru este datorat existenței pieței uh, unice europene. De aceea, a crescut atât de mult portul respectiv. Deci putem oferi foarte multe exemple care ne demonstrează că este foarte greu să calculăm care este contribuția netă și care este uh, profitul net. Drept urmare, trebuie să creăm uh, un evantai de, indica- de indicatori pentru că cetățenii trebuie să înțeleagă cât mai bine cât uh, ce obțin în urma, în urma plăților făcute la bugetul european. Noi nu ne-am dorit să discutăm despre cât de mare este bugetul Uniunii Europene. De ce? O să vă spun motivele. Pentru că în domeniul uh, finanțelor publice ale Uniunii Europene vor apărea uh, schimbări este posibil să se creeze un buget pentru zona euro sau alte instrumente financiare pentru a păstra stabilitatea monedei unice. Deci, fără a avea o privire de ansamblu asupra ce se întâmplă și apoi au fost prezentate diferite idei, diferite rapoarte care spuneau că sistemul actual nu este uh, durabil. Deci, tocmai de aceea am încercat să nu fixăm mărimea, uh, care sunt instrumentele posibile și este un lucru valabil și pentru posibilitatea de a emite titluri de valoare sau de a contracta credite. Prin definiție, bugetul european nu poate fi împovărat prin uh, credite. Nu creează, bugetul european nu poate avea un deficit, nu poate contracta credite. Există alte instrumente uh, care pot funcționa astfel în, pentru a păstra stabilitatea zonei monede euro, de exemplu, dar sunt toate elemente pe care trebuie să le discutăm pentru a avea o privire de ansamblu asupra situației finanțelor publice, însă trebuie să includem și situația statelor care uh, au moneda unică și alte instrumente folosite pentru a finanța uh, măsurile europene Trebuie să ne gândim și la alte instrumente care ar putea fi create și cum interacționează toate acestea între ele. Domnul Brockman a adresat uh, întrebări foarte interesante, a făcut câteva propuneri pe care, desigur, le putem discuta. Însă, când discutăm despre flexibilitate în comparație cu un cadru financiar uh, pe șapte ani, nu trebuie să mergem, să sărim dintr-o extremă în alta. Ideea cadrului financiar pe șapte ani este de a păstra coeziunea uh, în coerența politicilor europene în domeniul politicii de coeziune, politicii agricole și așa mai departe. Dacă schimbăm ceva, uh, atunci, într-adevăr, am, am spori flexibilitatea, însă nu trebuie să pierdem din vedere că cadrul financiar multianual uh, trebuie să fie unul uh, orientat totuși pe obiective care sunt urmărite pe termen lung și mi-a plăcut foarte mult exemplul lui Elena Masur privind Serviciul European de Acțiune Externă, de ce are costuri suplimentare și de ce nu reduce costurile diplomatice ale statelor membre. Eu personal știu foarte bine serviciile diplomatice din uh, statul meu și nu cred că există un stat care va renunța vreodată la propriile servicii uh, uh, diplomatice. În același timp, serviciul european uh, extern nu re- refuză să renunțe la anumite lucruri. Domnul președinte, Europa este uh, condusă de diplomați, de coreper, nu? Da, dar deci, Serviciul European de Acțiune Externă ar putea să profite, de exemplu, de serviciile consulare care revin um, statelor membre. Avem un sistem comun de vize, avem o întreagă infrastructură existentă, însă Serviciul European de Acțiune Externă spune nu ne interesează acest lucru. Și poate aici am putea interveni să avem uh, măsuri cu adevărat pe plan european și să nu dup- dublăm uh, toate aceste măsuri cu cheltuieli suplimentare pe plan național. Domnul Depre mi-a adresat o serie de întrebări foarte bune. Dacă amenziile ar trebui să ajungă la bugetul european sau să se întoarcă așa cum se întâmplă acum la statele membre, este un subiect care merită discutat, desigur. dacă există o bază pentru a ajunge la un consens astfel încât cel puțin 50% din bugetul european să provină de la resurse proprii, pentru aceste chestiuni, toate aceste chestiuni trebuie să fie uh, discutate în detaliu și este o dezbatere care nu trebuie amânată la nesfârșit, pentru că până la sfârșitul acestui an Comisia Europeană va trebui să uh, facă o propunere pentru viitorul cadru financiar multianual. Deci, pe parcursul acestui an trebuie să fie uh, discutate to- toate aceste elemente, trebuie să avem la dispoziție diferite studii, să facem uh, sim- anumite simulări, astfel încât la sfârșitul procesului să găsim o soluție. Uh, uh, uh, Domnule președinte, ați răspuns deja la observațiile privind previzibilitatea bugetului, aș vrea să mai adaug următorul lucru, că cu excepția existenței plăților și diferența dintre plăți, creditele de plăți și creditele de angajamente, s-a mai întâmplat și altceva în 2013 în Franța. Franța trebuia să plătească, și mi-aduc foarte bine aminte, 2 miliarde ceea ce risca să antreneze țara în mecanismul semestrului european. Deci, țara putea să fie pedepsită pentru că deficitul creștea, dar deficitul creștea din cauza faptului că Franța trebuia să-și plătească contribuția la bugetul european. Trebuie să existe mai multă coordonare între semestrul european și contribuțiile bugetare la bugetul comunitar. Nu doar apropo de creditele de plăci, creditele de angajament, nu, ci și această idee ca uh, statele membre să nu dea posibilitatea Comisiei să gestioneze acești bani ca și cum ar fi uh, bani uh, lichid, bani pe șin. Nu există în bugetul comunitar um, lichidități și bani uh, șin. Ce cifră există în bugetul francez pentru a contribui la bugetul european? Uh, pentru la anul. Ministrul de Finanțe, în mod normal, spune că uh, Comisia a făcut estimări prea optimiste și diminuăm. Nimeni nu știe cum se diminuează. Comisia trebuie să știe uh, care uh, sunt nevoile pentru anul următor. Dar ministrul de finanțe hotărăște să blocheze o sumă mai mică în buget. Ori există facturi de rambursat, uh, sume de plătit și, prin urmare, la mijlocul anului uh, uh apar uh, cheltuieli noi care nu fusese prevăzute uh, inițial. De aceea, E nevoie de mai multă coordonare între bugetele naționale și bugetul european. Și ar trebui să ne mai gândim. Domnule președinte, cred că era ultima întrebare la care doream să răspund. Mulțumesc. Mesdames uh, Adolf et Nerudova. Uh, mă uit către cele două doamne care ne-au făcut uh, o expunere foarte interesantă. Aveți uh, comentarii? Doar câteva comentarii de ultimă instanță. Dacă vă puteți uita, dacă vă uitați la potențialul bugetului european și la modul în care contribuie pentru a da o mai multă putere de decizie a cetățenilor europeni, cred că există o șansă mare de a examina acum și partea de venituri a bugetului european. Deci vă, rog, vă încurajez să vă ocupați în continuare de acest subiect și dacă este să ne gândim și la marea lacună a investițiilor care există în Europa datorită faptului că piețele nu funcționează suficient de bine, cred că Uniunea Europeană poate deveni un lider mondial, un bloc uh, care își va păstra competitivitatea pe plan global și ce v-aș încuraja să faceți este să nu pierdeți din vedere dimensiunile pozitive ale propriilor resurse ecologice. Știu că sarcina dumneavoastră este foarte dificilă, nu este deloc ușor să discutați despre uh, Uh, propriile resurse ale Uniunii Europene în acest moment în care se discută despre Brexit, despre aspectele fiscale, însă există foarte multe argumente bune um, care sper că vă, vă vor ajuta să mergeți în continuare pe acest drum. Noi vă vom fi alături. Doamna Nerudova, vă rog. Comentariile mele se îndreaptă în mare în aceeași direcție. Cred că ar trebui să vă concentrați pe depășirea deficiențelor uh, legate de durabilitate. Donc nous voici au terme de... Așadar, am ajuns la sfârșitul atelierului nostru, sesiunii noastre, în ce privește consecințele raportului Monti. Vă mulțumesc, dragi colegi! Mulțumesc tuturor celor care au luat cuvântul, mulțumesc domnului Lamasur, domnului Calfin, domnului comisar Oettinger și doamnelor Adolf și Nerudova. Sunt impresionat de faptul că există un consens atât de mare, chiar dacă fiecare dintre noi recunoaște că am ajuns la sfârșitul unui ciclu bugetar și că bugetul Uniunii are constrângerile pe care le cunoaștem, dar e, e un fel de glumă de buget. Este supus unei rigidități absolute. Parlamentul European uh, este ca o persoană handicapată, nu discută decât despre uh, cheltuieli și nu despre venituri și șefii de stat și de guverne trebuie să găsească aranjamente, își acordă Uh, reduceri, rabateri, creează resurse excepționale, după aceea uh, amenzi. Este așadar o situație cât se poate de delicată, pentru că când apar circunstanțe neprevăzute, circunstanțe excepționale, suntem obligați să creăm tot felul de sateliți uh, bugetari. Și aceste instrumente, acești sateliți bugetari, uh, uh, nu sunt supuși niciunui control parlamentar, fie ele național sau european. Mecanismul european de stabilitate financiară pentru zona euro este exemplul tipic pentru că nu este controlat nici de parlamentele naționale, nici de Parlamentul European. E zona de umbră a controlului parlamentar. Deci avem un buget pe care nu putem să-l explicăm cetățenilor europeni. Poate Europa să continue să nu vorbească direct cu cetățenii? În niciun caz, pentru că atunci când intervin crize, fiecare se întreabă pe păi, Europa ce face. Și Europa pare a fi în pericol și atunci când o țară organizează un referendum ca să știe dacă rămâne în Europa sau pleacă, pot să vă spun că argumentele pro nu știu dacă sunt suficient de convingătoare ca să evităm uh, și alte uh, referendumuri pentru ieșirea din UE. Uh, Bugetul este ilustrarea a ceea ce putem să facem împreună. Și există această legătură foarte diferită, această relație diferită între Consiliu și Parlament. Consiliul își acordă rolul frumos, am reușit să reduc cheltuielile Europei, ceea ce de fapt nu este într-un nimic benefic imaginii Uniunii. Și rețin această uh, teză că trebuie să distingem zona euro de Europa cu 28 de state membre, mâine cu 27, pentru că Europa aplică o solidaritate aparte atunci când se creează un mecanism european de stabilitate financiară, care este un fel de fond monetar european, capitalul nu reprezintă contribuțiile celor 28 de state membre, ci contribuțiile statelor din zona euro. Atunci când se discută despre un buget de 60 de miliarde, dumneavoastră în parlamentele naționale uh, hotărâți asupra creditelor la bugete. La fel și cu mecanismul european de stabilitate și securitate financiară. Dacă se hotărăște uh, contractarea unor împrumuturi, atunci guvernele și parlamentele naționale hotărăsc acest lucru. Brexitul ne va da posibilitatea să punem uh, capăt uh, existenței acestor uh, derogări și reduceri, reduceri care au fost hotărâte cu ocazia Consiliilor Europene în schimbul acordului unui stat european care uh, negocia în stilul său pentru a obține ce și dorea. Aceste reduceri oricum nu erau deloc democratice. În ce privește resursele proprii, vrem să avem mai multe resurse proprii, astfel încât să nu fim nevoiți să tot cerem statelor membre să contribuie. Noi resurse proprii nu înseamnă resurse suplimentare, deoarece dacă bugetul european beneficiază de resurse proprii, acestea pot să fie redevanțe cerute uh, uh, beneficiarilor, să zicem, de vize sau uh, dacă creăm o taxă pe carbon sau alte taxe specifice care ar alimenta direct bugetul european, trebuie să fim atenți ca nu care cumva să împovărăm și mai mult contribuabilii. Și cred că raportul așa cum uh, spunea și domnul Calfin, prevede reducerea impozitelor naționale și locale. Deci resurse noi nu înseamnă resurse suplimentare. Am putea să ne închipuim de asemenea că dividendele pe care îl plătește Banca Centrală Europeană diferitelor bănci centrale europene și care la rândul său plătesc dividende uh, către bugetul național, am putea să ne închipuim că aceste dividende uh, alimentează direct bugetul european, dar în schimb statele membre care aveau mai puține resurse ar trebui să-și reducă și contribuțiile către bugetul european. Avantajul acestor resurse proprii ar fi că în sfârșit renunțăm la această politică a, a randamentului just a, la care țin multe state membre. Când vorbim despre resurse, trebuie să vorbim și despre cheltuieli. Și acest raport este interesant pentru că a făcut o corelare între uh, rubricile la capitolul venituri și cele de la capitolul cheltuieli. Și există domenii precum piața internă, energia, uh, în care politica la nivel comunitar este cea care are cea mai mare plus valoare. Trebuie să putem să gestionăm uh, um, bugetul european. O altă întrebare. Un buget pe șapte ani poate să fie un buget flexibil știind că 75 până la 80% din acest buget se reîntoarce în statele membre sub forma politicilor comune, că e politica agricolă comună, fonduri de coeziune, de solidaritate, etc. Și oare n-am putea să simplificăm puțin programele europene? Pentru că e foarte greu să ne simțim gestionarea acestor uh, fonduri. și din cauza acestui cadru financiar uh, uh, multianual și a complexității programelor, este foarte greu să programezi cheltuieli. Un alt lucru care mi se pare deosebit de important este că uh, cetățenii europeni, statele membre, parlamentele naționale pot să hotărască ce avem de gând să facem cu Europa. Și Alena Masur spunea Oare nu există niște competențe care sunt greu de exercitat la nivel național și că ar trebui să le transferăm la nivelul european? Aceasta este marea întrebare, adevărata dezbatere. Și ar fi bine dacă opinia publică s-ar implica în această dezbatere în fiecare dintre statele membre. Mi se pare indispensabil ca Parlamentele Naționale și Parlamentul European să aibă relații din ce în ce mai strânse, pentru că toate aceste subiecte sunt interdependente. Nu putem să facem nimic pe plan european dacă nu uh, s-a dus deja, uh, nu s-a făcut deja o muncă uh, pe plan național, dacă nu s-a discutat deja despre aceste aspecte pe plan național și poate că am putea să adoptăm împreună și proiecte de rezoluție și să dezbatem despre ele și la Parlamentul European și în Parlamentele Naționale. Vă mulțumesc încă o dată. Cineva a spus oare diplomații sunt gata să își aducă și ei contribuția? Întrebarea, domnule Calfini, este bunăvoința politică. Noi suntem deputați european, europeni. Dumneavoastră sunteți deputați național. A venit momentul să dăm dovadă de voință politică și să avem viziune politică. Iată ce ne preocupă. Aceasta este răspunderea noastră. Dragi colegi, vreau să vă mulțumesc frumos pentru participare. Vreau să vă spun că dejunul va fi servit începând cu ora 12.45 în loc de ora 13. Vă așteptăm în spațiul Yehudi Menuhin din clădirea Paul Aris Spac la primul etaj. Și după dejun, în aceeași clădire, dar la etajul 3, vă invităm în hemiciclu, unde va avea loc sesiunea plenară în ce privește compactul fiscal schimb de vederi pe tema uh, celor mai bune practici. Vă mulțumesc, ședința se suspendă.